Aș dori să deschid reuniunea comisiei noastre de astăzi. Vom, vom începe cu adoptarea ordinii de zi pentru reuniunea noastră. Există comentarii, sugestii în ceea ce privește ordinea de zi? Domnul Van Nistelrooy? Mulțumesc, nu, nimic foarte important. Mă întreb dacă nu există o regulă că biroul se întâlnește de două ori când spun ce vor să... Președinția se întâlnește de două ori, odată când spun ce vor și după aia când pleacă. Și Uh, au venit, uh, min, au venit miniștri ca să ne spună ce vor să facă și după aia vin să ne vorbească despre rezultate. Nu ar trebui să vină ministrul uh, să ne vorbe- pentru a doua oară ca să Deci președinția întotdeauna vine la început și la sfârșitul președinției. Doamna președinte, nu este inclus pe ordinea de zi de la această reuniune. Urmează o nouă președinție în ianuarie. Înțeleg ce vreți să spuneți. Dar nu, nu-l avem pe listă uh, pe ministrul din Estonia. ne-am întâlnit cu el la reuniunea interparlamentară cu membrii parlamentelor naționale. A fost uh, prezent la uh, reuniunea regii cu parlamentele naționale în noiembrie și a prezentat uh, realizările. Deci a fost prezent. Any, any other comments on the agenda? Mai dorește cineva să spună ceva despre ordinea de zi? Se pare că nu este cazul. Deci considerăm că ordinea de zi este adoptată pentru reuniunea de astăzi. Apoi procesele verbale ale reuniunii din 13 noiembrie. Procesele verbale sunt disponibile online. Propun, ca de obicei, că dacă nu sunt uh, obiecții până la finalul acestei reuniuni, să fie considerate aprobate. Următorul punct, anunțuri din partea președintei. <clears throat> Am câteva astfel de anunțuri pentru informarea colegilor de la Regii. Întâi, luni, în această săptămână, a avut loc o reuniune între președinții de uh, comisii și domnul Dimitar Țancev, reprezentant permanent bulgar la Uniunea Europeană și președinte al Coreper 2 pentru o discuție preliminară privind dosarele legislative la care vom lucra în prima jumătate a următorului an. A fost o discuție în mare parte tehnică. Partea noastră de reuniune s-a concentrat pe dosarul Omnibus, pe care intenționăm să-l finalizăm până la finalul anului, deci nu vom avea de-a face cu președinția bulgară. Am menționat cele două dosare care au fost încheiate și asupra cărora avem un acord provizoriu cu Consiliu și pentru care ne așteptăm la să fie semnate în timpul sesiunii de la Strasburg și, bineînțeles, împreună am uh, menționat că propunerile pentru următorul uh, CFM vor fi uh, adoptate pe 29 mai. Asta a fost informația din partea Comisiei. Și um, după aceea, imediat, vor veni propunerile legislative legate de asta. Asta a fost informația din partea Comisiei și a Consiliului celălalt, um, celălalt punct uh, a fost că președinția bulgară va organiza o conferință la nivel înalt, um, politica de coeziune a Uniunii Europene, perspective post-2020 pentru convergență și regiuni uh, durabile, la Sofia, pe 8 iunie 2018 discutat deja informal, dar voi trimite și o scrisoare oficială solicitând uh, invitația pentru o delegație din partea Comisiei Regii. Pe 15 noiembrie am participat la o, com- la o conferință din partea doamnei comisar Bulț, investir, um, investiții pentru a conecta Europa, s-au discutat despre următorul CFM și despre programul, uh, mecanismul conectarea Europei, care a ajuns la un nivel de alocări de 93% și despre ambițiile pentru nivelul de investiții în viitoarele programe de finanțare pentru transport. A fost uh, uniune foarte ambițioasă cu un mesaj foarte clar că este nevoie de uh, investiții în transport, nimeni nu poate nega asta, însă viziunea doamnei comisar este că trebuie să fie prin uh, mecanismul conectării Europei și nu prin fonduri structurale, pentru că acest mecanism este mai bine gestionat, centralizat și cu rezultate mai bune. Acesta a fost mesajul uh, din discuții. În ceea ce privește următorul CFM, mesajul din partea, să spunem, acestei comunități a transporturilor a fost că nevoia de nevoia de fonduri uh, în domeniul transporturilor va fi de peste 700 de miliarde de euro. <clears throat> Al treilea anunț se referă la ultima inițiativă din partea Comisiei Europene. Ați aflat deja probabil că ieri dimineață Comisia a discutat un pachet de măsuri, inclusiv propuneri legislative și documente de luare a poziției pentru a contribui la relansarea Uniunii Europene în urma crizei financiare și în urma deciziei Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană. Acest pachet va fi discutat la următorul summit pe 14-15 decembrie. Două propuneri legislative se referă la comisia noastră și ambele se referă la reforme structurale. Prima modifică regulamentul care a creat uh, programul de sprijin pentru reforme structurale. Propunerea este să se crească bugetul total de la 143 de milioane la 300 de milioane de euro pentru perioada 2017-2020 și să se schimbe obiectivul programului astfel încât să țintească mai degrabă statele membre care se pregătesc să adere la zona euro. A doua propunere va modifica regulamentul privind prevederile comune, astfel încât să permită statelor membre să folosească întreaga sau o parte din rezerva de performanță din um, fondurile structurale și de investiții pentru a sprijini reforme structurale și nu proiecte specifice. Cum rezervele de performanță în unele state ajung la 6% din alocările naționale. Sumele sunt uh, semnificative. Dar uh, situația diferă în fiecare stat membru, chiar dacă suma totală este una foarte mare. Mă aștept ca aceste propuneri să fie anunțate în plen săptămâna viitoare la Strasburg și ne așteptăm ca ambele să fie alocate din punct de vedere al competențelor Comisiei Regii. Cum vor evolua lucrurile, vom vedea. Mă aștept uh, la conflicte între noi și alte comisii, cum s-a mai întâmplat uh, pentru programul de sprijin pentru reformele structurale. Deci după anunțul din plen uh, vom vedea cum evoluează lucrurile. Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte relevante pentru munca noastră în următoarea jumătate de an. Um, și va, fi, va influența munca privind CFM. Două observații. Întâi, în ceea ce privește CEF. Me um, mecanismul conectarea Europei. Când vorbim despre fondurile de coeziune, când am luat bani de la contribuțiile pentru CEF, ne-am dat seama, era foarte clar că era vorba de obiective de coeziune și de fonduri pentru coeziune. Cu toții suntem pentru o mai bună cheltuire a fondurilor publice. Însă asta doream, să aducem bani într-un alt sistem ca să fie o performanță mai bună, dar să trecem la concluzia imediat că banii trebuie centralizați la CEF, Nu așa am luat noi deciziile noastre, nici de partea celor de la transport, nici din partea noastră. Regii a deschis ușa și au spus, am spus, da, să avem soluții transfrontaliere mai bune, însă cred că trebuie să continuăm să lucrăm la asta. În momentul de față avem un raport de implementare din partea domnului Novakov în ceea ce privește transportul și cred că trebuie să combinăm cele două, pentru că Dezbaterea va urma foarte curând și noi avem o poziție. În al doilea rând, exact ceea ce ați spus în ceea ce privește propunerea privind Uniunea Economică și Monetară. Este exact asta ce spuneți, o schimbare a regulamentului care va fi adusă în plen și aici sprijinim foarte bine orașele cu acest program. Programul funcționează bine în ceea ce privește numărul țărilor care l-au solicitat. Prima tranșă în 2017 a fost uh, foarte mare și acum au găsit o cale să extindă programul. După cum uh, ați spus, regulamentul e al nostru. Dacă deci regulamentul este al nostru, cei de la Econ pot veni cu un aviz, însă trebuie să luptăm pentru ca acest uh, raport să rămână de competența noastră. Pentru că apoi, uh, cu privirea spre CFM, uh, va fi, nu vom avea așa un cuvânt puternic de spus. Deci, Trebuie să lucrăm la asta și mă bazez pe dumneavoastră și pe secretariatul dumneavoastră. După ce vom primi informația săptămâna viitoare și poate putem discuta despre asta și la coordonatori astăzi. Mulțumesc. Vom discuta, bineînțeles, la coordonator și voi face uh, tot ce pot, uh, cum am făcut-o și înainte. N-a fost ușor, deloc știți foarte bine, dar uh, cum am avut uh, sprijinul din partea grupurilor politice, am uh, gestionat bine lucrurile și până la urmă am ajuns să fim comisia competentă pe fond. Tocmai pentru că am fost uniți și am solicitat asta. Iar acum îi dau cuvântul domnului uh, Țelăr și apoi doamnei Creel. Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că anumite domenii de la comisie um, lucrează bine înspre a uh, își umple buzunarele din domeniul lor, uh, scoțând bani de la fondurile structurale și de coeziune. au da asta de la ocupare. Am înțeles că acolo se planifică um, o separare a Fondului Social European și să se creeze un instrument special pentru combaterea șomajului, care să fie paralel cu politica de coeziune clasică. Iar acum la transport lucrurile par să fie similare, cu um, accentul pus pe mecanismul conectarea Europei. Cred că în următoarea perioadă trebuie să ne întâlnim și cu celelalte comisii și în comisiile noastre și să discutăm dacă ne dorim așa ceva. Uh, transportul mi se pare foarte important. Uh, CEF are un cu totul alt obiectiv și anume acolo unde mai există puncte slabe la rețelele transfrontaliere așa numitele uh, bottlenecks, blocaje, să le deschidem astfel încât transportul transfrontalier să fie posibil. Și în mare parte asta nu pare să fi fost atins. Când mă uit la trenuri, de exemplu, la calea ferată, din potrivă, încercăm acum ca alte state din afara Uniunii... Există eforturi acum din partea unor state din afara Uniunii Europene, de exemplu chinezii, Um, să deschidă căi de transport uh, pentru a deschide o nouă cale a mătăsii, să spunem așa, um, trecând peste um, capul Uniunii Europene sau încercând să contracareze uh, ceea ce încercăm noi de 10 de ani de zile să facem cu rețelele TNT. Deci, și apoi uh, program, am făcut programe pentru uh, cale ferată care nu au fost uh, folosite, au trecut în mare parte mm, înspre șosea. Um, nu s-a făcut o legătură între statele baltice prin Polonia uh, cu Europa Centrală din cauza statelor membre care nu au putut să cadă de acord despre cum să se aplice. Între Lituania și Polonia acum nu mai există uh, Uh, căi de transport în regulă, mm, calea ferată, pe calea ferată se merge în medie cu 30 de km la oră. <clears throat> Mai ales pentru perioada actuală au fost uh, prevăzute programe și pentru mobilitatea din interiorul orașelor, uh, pentru a îmbunătăți și calitatea mediului Acum să spunem că totul se gestionează mai bine prin uh, CEF, aș vrea să verific uh, înainte. Pentru că multe fonduri au fost luate de la CEF pentru a uh, da drumul la FC. Și când s-a întâmplat asta, nu s-a opus nimeni. Și acum vor să ia de la fondurile de coeziune ca să compenseze ce li s-a luat pentru EFSI. Cred că mai trebuie să discutăm Uh, inclusiv cu colegi de la transport, uh, să vedem ce părere avem despre asta. Mulțumesc, doamnă Creel. Mulțumesc, pe scurt, pentru că sprijin ceea ce au spus Lambert și Joachim. Cred că chiar înainte să vină noua propunere de cadru financiar multianual, uh, se pornește de la premisa că se pot lua bani de la coeziune fără să existe probleme, dar noi trebuie să ne opunem, pentru că atunci nu mai începem la negocieri cu 350 de miliarde, ci probabil cu 320 sau chiar mai puțin. Și în ceea ce privește SRSP, programul de sprijin pentru reformele structurale, uh, Parlamentul a fost împotriva acestei um, rezerve de performanță, pe bună dreptate. Și dacă acum ni se dă dreptate pentru că banii oricum sunt folosiți de comisie, uh, e um, dulce-amar, dar uh, nu se, totuși nu, nu mi se pare corect. Acest instrument SRSP a fost prelungit până în 2020 și noi am susținut asta. M-am ocupat eu de asta și cu Lambert. Am dat banii din asistența tehnică. Nu știu de ce acum um, mai prelungim o dată înainte să vină propunerea pentru noul CFM. Practic alocăm bani um, de pe acum, dincolo de uh, finalul perioadei actuale de uh, CFM. Eu aș spune că trebuie să luptăm pentru competențele noastre. Noi suntem și rămânem competenți pe fond aici, iar Comisia trebuie să ne, expri, să ne explice de ce ar trebui să sprijinim așa ceva, pentru că eu, sincer, în momentul de față nu văd niciun motiv. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește explicațiile din partea Comisiei, am menționat uh, deja o dată sau de două ori că domnul comisar Dombrovski s-a fost uh, invitat uh, din cauza rezultatelor, pentru a vorbi despre rezultatele programului SRSP. Va veni în februarie în Comisia Regii și în principiu noi asta doream să discutăm cu el, rezultatul uh, programului. Acum vom putea discuta rezultatul programului și propunerea de prelungire a programului. Și ultimul vorbitor, pentru că suntem numai la anunțuri, domnul Boștinaru. But... Mulțumesc, nu o să vorbesc multă vreme, dar ca fost raportor pentru poziția, stop, fondul de coeziune, poate vă amintiți cum amintesc și eu că am adus o bătălie foarte dură ca să convingem ca facilitatea de conectare a Europei să nu fie o altă posibilitate de a lua bani de către Comisie, mai ales de la politica de coeziune și să meargă banii aceștia către alte politici și să nu se evalueze modul în care acești bani au fost cheltuiți. Iată de ce mă alătur ceea ce a spus și Lambert. Trebuie să cerem o astfel de evaluare. Cum s-au cheltuit acești bani? De aceea, aș dori să vedem rezultate detaliate legate de împărțirea geografică a fondului de conectare europeană, cum fiecare stat membru a accesat acești bani, câți bani au fost transferate înapoi pe 2018 la Bruxelles și ce rezultate sunt Uh, la acest capitol. În ce măsură această facilitate contribuie la coeziunea europeană și cum facem cu interconectivitatea sporită în Europa, pentru că exact asta ne-am dorit cu acest program. Cât de mult am îmbunătățit uh, gazul, energia, banda largă și mai cu seamă conectivitatea pe cale ferată, bineînțeles și autostrăzile, fără un astfel de studiu de impact? cred că ar trebui să ne opunem ideea, ideii de a transfera în mod nenece- nenecesar acești bani, pentru că, bineînțeles, avem și migrația și apărarea care vin și se adaugă aici. Și bineînțeles că banii din buzunar se tot împuținează. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Aș dori să încheiem această mică discuție care a fost suscitată de anunțurile președintei. Vreau să vă spun că astăzi ne întâlnim cu doamna comisar Crețu și cred că trebuie să punem o întrebare cât se poate de directă și să interpelăm în condițiile în care vedem că există diferite politici care fac solicitări atât de uh, directe și puternice, politica socială, transporturile, care vor să smulgă bucățele de la politica de coeziune și să se creeze noi programe și noi abordări, trebuie neapărat să întrebăm uh, ce crede comisara despre dezvoltarea regională, despre politicile regionale, care sunt planurile comisiei referitoare la aceste politici uh, în lunile care preced uh, cadrul financiar multianual, pentru că noi aici la Parlament trebuie să fim pregătiți, trebuie să acționăm, dar în asta, înainte de asta trebuie să înțelegem foarte bine ce vrea și Comisia Europeană. Așadar, vreau să închidem această parte din ședință și am un alt anunț, cu totul și cu totul diferit. Nu avem petrecere de Crăciun anul acesta, pentru că avem așa de multe uh, petreceri de Crăciun și deci n-am putut să o strecurăm și pe a noastră printre acestea. Și la Strasburg uh, știți bine că am avut o, o problemă. A fost un dezastru, nu a venit nimeni la ultima uh, <laughs> ultima petrecere de Crăciun și acum vom avea o petrecere de anul nou care se va petrece chiar imediat după prima ședință din ianuarie. Uh, și sper că va fi ocazie ca să ne urăm, bineînțeles, la mulți ani și multe realizări pe anul care va începe. Acesta este ultimul meu anunț. Și acum urmăm ordinea de zi. Mergem la vot. Acum votăm avizul pregătit de doamna Monica Șmolcova referitor la un raport de la ITRE pe fond accelerarea inovării în domeniul energiei curate. Doamna Malcova și-a prezentat acest uh, raport uh, în uh, octombrie. Am avut o dată limită de amendamente, s-au depus peste 60 de amendamente, se propune câte raportoare 12 amendamente de compromis. ITRE va adopta acest raport în luna ianuarie. Doamna Malcova, doriți să spuneți ceva? Vă rog. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, secretariatului și raportorilor din umbră și cred că acest raport va fi foarte bun. Îl vom prezenta Comisiei ITRE cu fruntea sus. Mergem la vot direct, așadar. Începem Amendament, nu, compromisul 1. Compromisul 1. Cine este pentru? Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Nu, mă scuzați. Compromisul 2 spune, doamna președinte, mă scuzați. O să mă concentrez mai bine. Compromisul 2, așadar, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 11. Pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Doriți să verificăm? Nu suntem la plenară. Bun, vă mulțumesc. Așadar, amendamentul 11 acum, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 cade de ștergere. Amendamentul 22. Acesta cade pentru că avem compromisul deja. compromisul 4, așadar. Pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă și se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotriva abțineri Respins. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri și respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 56, da, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 56. Deschidem cu uh, votul la votul electronic de verificare. Votul s-a închis și se adoptă. Vedeți rezultatul că se afișează? Da. Bun. Mergem acum la compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Compromisul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votul pe avizul astfel modificat. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă avizul. Felicitări, doamna Șmolcova. Bun. Putem să continuăm acum. <clears throat> cu evaluarea proiectului de uh, raport în ce privește regiunile cu uh, probleme de dezvoltare, mai puțin dezvoltate. E vorba de un raport al nostru. Doamna Giufrida, doamna raportor, o să ne prezinte, nu? Mă scuzați, doamnă președinte, parcă sunt pierdut astăzi, dar uh, o să mi revin. Mă scuzați. E greșeala mea. Înainte de acel punct, pe ordinea de zi aveam schimbul de vederi în ce privește raportul doamnei Valina, rolul regiunilor UE și a orașelor UE în implementarea COP21, acordul de la Paris, în ce privește schimbările climatice. Regia a hotărât să aibă un astfel de raport uh, pe acest subiect de important și comisia, într-adevăr, a venit cu avizul său pe 24 noiembrie, comisia Envi. Vă rog, vă rog să mențineți liniștea în sală, vă rog frumos, pentru că am să dau cuvântul raportorului nostru, raportoarei noastră, domnilor domnule Novakov. Domnule Boștinaru, îmi pare foarte rău, dar permiteți-mi să-i dau cuvântul uh, raportoarei și aș dori să vedem uh, ce spune dânsa și, ce, și să-și o ascultăm cu atenție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte! Bună ziua tuturor! N-am să vorbesc prea mult, pentru că oricum raportul este deja disponibil de ceva vreme pe uh, site și cred că ați avut ocazia să-l citiți. Pe de altă parte, aș dori de asemenea să avem timp suficient pentru a vă asculta părerile și aș dori să încep prin a aminti că la nivel mondial, având în vedere schimbările climatice, ne aflăm pe o anumită cale și mergem totuși destul de încet în ceea ce privește implementarea soluțiilor. Și pentru că asta trebuie să dezbatem, soluțiile la nivel de Parlament European, e bine, în raport asta am încercat. Să vin cu o serie întreagă de măsuri care ar trebui să fie implementate la nivel de politici de coeziune și la nivel regional și local. Schimbările climatice, de asemenea, reprezintă și anumite diferențe la nivel social. Există grupuri sociale care sunt mai expuse acestora și sănătate, scăderea, scăderea veniturilor, lipsa de modalitate, probleme de gen, printre altele. Sălăcia energetică, de asemenea, reprezintă o problemă în viața multor uh, cetățeni europeni. Eu cred că Europa are o răspundere pentru a veni la, uh, cu o soluție la ceea ce privește problema umanitară provocată de schimbările climatice. E vorba de uragane, e vorba de secete, e vorba de un model de dezvoltare care este destul de nedrept, ceea ce duce la valuri de refugiați climatici care pot ajunge până în miezul uh, Uniunii Europene și mai ales în orașe, pentru că își doresc o viață mai demnă. Iar pentru a găsi soluții față de schimbările climatice, e clar că orașele Um, au repetat necesitatea de a avea un sprijin din partea Uniunii Europene în diferite domenii. cadru juridic, mai întâi, crearea unor capacități de conștientizare și informare a populației, asta drept uh, sporirea bazei de cunoștințe tehnice și, evident, tot ceea ce ține de finanțare. Unul din punctele principale din acest raport reprezintă nevoia de a avea autonomie sporită pentru, pentru orașe și regiuni. Fiecare nivel instituțional are propriile sale capacități și cu siguranță că e nevoie de măsuri luate de către stat la nivel supranațional în cazul nostru, deci la nivel de Uniune. Însă, elementul cheie pentru a găsi soluții reprezintă orașele și regiunile. Acolo unde există autoritățile locale pentru că ele sunt cele mai aproape de cetățeni și au capacitatea necesară pentru a veni cu un răspuns adecvat. Și pentru ca orașele să fie într-adevăr adevărați agenți de luptă împotriva schimbărilor climatice, trebuie ca acestea să aibă suficientă de autonomie politică, administrativă și financiară eventuale soluții de adaptare sunt evident găsite la nivel local și acolo trebuie să punem uh, accentul dincolo de diferitele programe care există în cadrul Națiunilor Unite, în cadrul acordului de la Paris, multe din orașele, spre exemplu, din uh, Statele Unite ale Americii și în ciuda retragerilor din toate aceste acorduri internaționale, în continuare există un angajament destul de puternic la nivel de orașe. Apoi, politicile de decarbonizare a economiei trebuie să fie însoțite de adevărate planuri de ocupare care să garanteze o durabilitate socială și de mediu. Și evident că este necesar să avem o utilizare sporită a energiilor regenerabile, dar, în același timp, trebuie să oferim planuri de reconversie sau de investiții în zonele cele mai afectate, acolo unde există șomaj, acolo unde există discrepanțe macroeconomice și acest sprijin trebuie să ajungă direct la familiile care sunt afectate și nu în buzunarele mult, întreprinderilor multinaționale care nu vor face decât să-și spărească beneficiile, așa cum se întâmplă în momentul de față în țara mea. Pe de altă parte, trebuie să amintim faptul că există o serie, o generație întreagă de uh, uh, oameni care se confruntă cu probleme climatice și care devin astfel migranți și multe din războaiele care sunt uh, în momentul de față în uh, derulare alimentează acest flux de migrație. Tocmai de aceea e nevoie de o atenție sporită față de cei care încearcă să um, obțină controlul asupra resurselor energetice. Raportul amintește faptul că avem obligația morală și legală să ajutăm pe toate aceste persoane care fug din cauza conflictelor sau din alte motive militare. Și mai mult decât atât avem mijloacele necesare pentru a face acest lucru lucru. Și un ultim punct pe care vreau să-l subliniez, și anume aplicarea politicilor de egalitate de gen, în momentul în care planificăm, implementăm și evaluăm măsurile luate. Astfel, avem nevoie de o analiză pentru toate sectoarele și pentru toate acțiunile, măsurile care sunt propuse. Și în încheiere aș dori să vă dau un exemplu de proastă planificare Evident, nu asta este subiectul principal al raportului, dar un exemplu de proastă planificare și de lipsă de coordonare. Un exemplu, ca să zic așa, poate ciudat, dar uh, l-am cunoscut de adevărat de alea. Poate ați primit o comunicare pentru cei care merg cu mașina pentru următorul plen din Strasburg, în care vi se spune că trebuie să puneți pe parbrizul mașinii o vinietă pentru a ști exact care este categoria de emisii. Deci e o legislație implementată în Franța. Însă, mașinile care circulă în Germania au aceleași obligații de ani de zile și în Spania de asemenea se implementează în anumite orașe. În Republica Cehă, vor intra cât de curând în vigoare și alte țări, spre exemplu în Danemarca, e deja obligatoriu pentru anumite categorii de vehicule. Dacă e să ne uităm la toate aceste lucruri, multe state membre cer utilizarea acestor uh, vignete în momentul în care se ajunge la plătirea autostrăzilor. Și e nevoie de acestea și pentru revizia tehnică a, parta, a, a mașinii respective pentru a putea să, par, să te parchezi, spre exemplu, în anumite uh, um, parcări subterane, cum ar fi, spre exemplu, în clădirea noastră. De asemenea, e nevoie de acest lucru. Și știm că există o aplicare diferită. Deci, până la urmă, efectele sunt reduse și cred eu că este un exemplu foarte clar despre felul în care obiectivele sunt foarte bune și frumoase, intențiile sunt bune și frumoase, însă de multe ori uh, din păcate, sunt prost planificate măsurile și nu există o coordonare de plină. De aceea cred eu că trebuie să lucrăm cu toți împreună pentru a îmbunătăți aceste lucruri și am speranța și aștept, evident, că vom uh, primi contribuții din partea tuturor celor care vor să ne ajute în redactarea acestui raport. Mulțumesc! Thank you very much. Now I'll give the floor to the members of... Mulțumesc și acum să dau cuvântul membrilor Comisiei Regi. Mai întâi raportorii din umbră și mai întâi colegul Spirakis. Dorește cineva să intervină numele sau domnul Van Nistelrooy? not in at the moment, but, um, Da, nu, nu este aici. Dar am uh, ascultat cu atenție și chiar înțeleg un pic de spaniolă. Am încercat să urmăresc lucrurile în spaniolă. Este adevărat, într-adevăr, rolul regiunilor și orașelor este în creștere tot mai mult. Și se vede Asta în acest domeniu al angajamentelor față de climat și energie. Iată de ce nu este ceva nou. Sunt niște obiective acceptate de către noi uh, la Paris, fără discuție. E vorba de performanța care ar trebui să urmeze și am tot discutat asta acum câteva minute. Există multe, multe posibilități în domeniul nostru. Uh, problema e de performanță și banii vor fi, dar trebuie folosiți. Și prin acest raport, într-adevăr, trebuie să ne dorim performanță, să fim creativi în acest sens. Pentru că există atâtea noi instrumente pe tranziția energetică, lucruri care, dacă sunt investiți, se fac acum ca investiții, vor da roade peste 10 ani, eficiență energetică, regenerabile, etc. Și BEI și eh, alte programe vizează aceste lucruri. Iar autoritățile locale pot să-și asume această răspundere cu alți parteneri pentru a investi pentru a înverzi <laughs> lucrurile și uh, randamentul nu va întârzia să apară. Uh, orașele pot să acționeze în fel și chip, însă trebuie să dea rezultate. Vă sprijinim așadar uh, abordarea. Este foarte important să subliniem importanța acestei asumări a răspunderii descentralizate pentru că regulamentele seamănă cu un Maserati, dar cred că alte elemente din acest pachet uh, mai mult seamănă cu o rablă. Mulțumesc, doamna Dăncilă. Mulțumesc, doamna președintă. Este știut faptul că încălzirea globală reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care umanitatea se confruntă sub aspectele dezvoltării durabile, uh, sănătății și economiei naționale Conferința de la Paris și acordul semnat cu această ocazie au reprezentat startul unui proces dinamic și evolutiv care permite comunității europene și internaționale să atingă obiectivul ce vizează menținerea creșterii temperaturii sub 2 grade Celsius și să consolideze participarea actorilor implicați prin furnizarea unui răspuns comun și pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. În acest context, regiunile și orașele din Uniunea Europeană, așa cum a fost subliniat și de antevorbitorii mei, au un rol esențial în realizarea și consolidarea obiectivelor climatice ale țărilor, pentru că ele sunt cele care influențează mobilitatea și transporturile, planificarea urbană și construcțiile, energia și infrastructurile verzi. Uh, fără implicarea tuturor uh, actorilor la nivel local și regional, consider că statele nu vor putea fi în măsură să-și îndeplinească angajamentele asumate. Credibilitatea angajamentelor asumate de către părți va depinde de implicarea reală și fermă a orașelor și regiunilor, precum și a întreprinderilor, precum și a investitorilor. În acest context, consider că Uniunea Europeană și uh, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită Convenției Primarilor, menținând acest gen de cooperare pe termen lung până în 2030 sau chiar 2050, pentru a putea stimula dinamica celor 6500 de orașe și regiuni europene semnatare, care s-au angajat să îndeplinească obiectivele Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2020 și chiar să le depășească. Uh, consider că acest exemplu de cooperare ar putea fi totodată un model pentru alte state din afara Uniunii Europene, și care poate fi pusă în aplicare în coordonare cu alte inițiative uh, naționale și internaționale desfășurate de rețele ale autorităților locale și regionale. În același timp, cred că trebuie evitată marginalizarea orașelor care au decis să acționeze în uh, sensul combaterii uh, schimbărilor climatice, dar fără ca să facă parte din această convenție a primarilor pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că regiunile și orașele implicate în aplicarea COP21 au nevoie de investiții hotărâte și inovatoare, care să se orienteze către proiecte durabile, mai ales cele din domeniile energiei și adaptării, uh, inclusiv în cazul unor proiecte din localități de mai mici dimensiuni. Nu în ultimul rând, consider că ar fi util ca Uniunea Europeană să sprijine punerea în aplicare a unor cooperări administrație locală și regională autorități naționale în cadrul unui program de lucru unitar uh, privind acțiunea orașelor și regiunilor pentru climă, dar și a unor programe de informare și conștientizare a populației în privința efectelor schimbărilor climatice și gesturile și măsurile pe care trebuie să le ia fiecare dintre noi pentru a contribui la eforturile globale. Consider că angajamentul tuturor actorilor implicați, inclusiv a cetățenilor de toate vârstele, este uh, esențial pentru succesul COP21 și a luptei globale împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fleck, următorul raportor din umbră, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu îi reprezint pe conservatorii britanici și în această calitate mulțumesc raportoarei pentru munca depusă până acum și împărtășim principalele aspecte subliniate în acest raport, însă există și elemente care merită, după părerea noastră, îmbunătățite și asta nu o să vă surprindă probabil câteva modificări de formulare în anumite puncte, trei locuri în special. Așa cum am spus mai devreme, trebuie să ne asigurăm că putem să monitorizăm adevărata contribuție a politicii de coeziune la lupta împotriva schimbărilor climatice. În 2016, Curtea de, Au- de Conturi a spus că există un mare risc uh, Uh, și a fost contabilizat aceasta în legătură cu cheltuirea banilor pentru adaptarea la schimbările climatice. Probabil că aceste cheltuieli nu vor fi la înălțimea așteptărilor și la paragraful 34 și 35 la Comisia Envi aș, din acest raport aș face niște precizări în acest sens, niște reformulări. Iarăși, plus valoarea Uh, sau formularea a denunța faptul că Statele Unite s-au uh, retras din acordul de la Paris uh, nu cred că este important pentru raportul acesta care se concentrează pe rolul orașelor și localităților. Și așa cum a spus și domnul raportor, însă și există o serie de orașe și regiuni din Statele Unite care, în ciuda retragerii lui Trump, uh, sunt foarte active în acest uh, domeniu și pe platforme cum ar fi America's Pledge. Și, într-adevăr, regiunile trebuie să aibă suficientă autonomie pentru a-și putea pune în aplicare propriile planuri de contracărare a schimbărilor climatice cu uh, politici încă și mai ambițioase. Uh, Convenția primarilor, pe care iarăși ați menționat-o, s-a angajat, de pildă, să uh, urmărească reducerea aceea cu 20% până în 2020 și, în sfârșit, cred că trebuie să fim mult mai uh, pozitiv când vine vorba de rolul industriei. Multe sectoare industriale sunt angajate în acea faimoasă decarbonizare și investesc în tehnologii ecologice Însă, industria nu este prezentată decât o singură dată în raport, la aliniatul 5, și asta într-o lumină negativă. Colaborarea dintre sectorul privat și regiuni poate să fie o soluție foarte bună pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, atât în UE cât și în restul lumii. Săptămâna trecută, Tesla a dat drumul la cea mai mare baterie din lume în Australia de Sud și iată cum devin pionieri în domeniul stocării electricității în lume. Mă scuzați, spune domnul Fleck. Și, de asemenea, în regiunea mea din estul uh, Angliei avem o astfel de facilitate care ne-a permis uh, unui oraș întreg să uh, Uh, nu mai depindă de uh, groapa de gunoi uh, respectivă, cu o nouă soluție, așadar. Voi spune asta și în amendamentele mele. În concluzie, orașele sunt în prima linie pentru a da rezultate în acest uh, sistem, așa cum spune și Convenția Primarilor. În orice caz, trebuie să ne dorim un raport cât se poate de bun în acest sens. Vă mulțumesc în numele alte, Van Miltenburg, în numele domnului Tacula, care nu poate fi prezent aici și se scuză, vreau să fac câteva observații pe scurt și noi, grupul ALDE, suntem de acord cu principalele elemente din raport, însă vreau să spun trei lucruri. În primul rând, la punctul 12, nu știu dacă este realist, în condiții în care l-am avut aici pe domnul Oettinger la comisia noastră, să vorbim iarăși despre politica de coeziune, bugetul său după 2020. Uh, uh, pur și simplu trebuie să spunem că avem nevoie de bani suficienți pentru această politică de contracarare a schimbărilor climatice, dar nu numai politica de coeziune trebuie să se ocupe de acest lucru. Apoi, la punctul 14, ați vorbit despre nevoia de a însoți politicile de decarbonizare cu planuri și strategii de ocupare. Bineînțeles, um, avem nevoie de aceste strategii, dar trebuie să ai planuri pentru toate aceste lucruri, pentru acea ocupare eficientă. Care sunt rezultatele aici? Avem inovări uh, în domeniul energiei curate. Avem, am avut un raport pe care numai cel l-am discutat și s-a văzut că sunt efecte pozitive asupra ocupării. Acum, dacă vorbiți despre aceste Effective Employment Plans, nu știu ce are asta de a face cu decarbonizarea. Mi se pare că e puțin pe lângă, dacă îmi permiteți. Apoi, la 18, vorbiți despre evaluări uh, uh, aprofundate în ceea ce privește consecințele economice asupra uh, legate de adaptare și măsurile de adaptare. Bineînțeles că uh, avem nevoie de astfel de evaluări, dar ce trebuie să avem aceste advanced assessment, evaluări aprofundate și așa mai departe, în momentul în care în același paragraf vorbiți despre protejarea păturilor cele mai vulnerabile din societate, cred că amestecăm lucrurile. Trebuie să și contracarăm efectele, să le atenuăm, e nevoie și de adaptare, uh, etc. Bineînțeles, toată lumea știe că unii sunt mai vulnerabili decât alții. Să clarificăm lucrurile, pentru că dacă combinăm consecințele economice cu cele sociale, s-ar putea să se uh, ducă la concluzia că subliniați că anumite clase sociale mai vulnerabile din uh, economie ar trebui să fie mai uh, protejată decât altele în lupta împotriva schimbărilor climatice în aceste eforturi de atenuare și adaptare, în condițiile în care toată lumea este egală în fața acestor probleme. Mulțumesc. Urmează domnul Rope. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru raportul său este un raport foarte important, necesar. Ne uh, îndreptăm spre o nouă perioadă de după 2020 și ceea ce s-a planificat pentru 2020 uh, cam nu mai poate fi schimbat de acum. Însă orașele și regiunile au noi perspective după 2020. Asta contează, asta depinde și de rezultatele deja obținute, dar și de direcția luată. Principalele activități în acest sens se desfășoară tocmai la nivelul orașelor și regiunilor. E, lor le revin uh, anumite răspunderi, acțiunile acolo se petrec dar numai în condițiile în care statele membre le conferă aceste mandate și aceste posibilități. În țările Baltice, în Lituania, regiunile se ocupă numai de 15% din buget, uh, din bani, în domenii cât se poate de restrânse. Așa spune legislația. Deci după 2020 trebuie să ne străduim să conferim mai multe posibilități acestor orașe și regiuni să poată să aibă mai mult de 15% din buget ca să meargă pe programe mai ambițioase, cum ar fi renovarea clădirilor, cel de renovare ale clădirilor. Acesta este un program foarte ambițios. Există planuri să se uh, renoveze între 3 și 5% din case anual, dar asta înseamnă că ne vor trebui 60 de ani pentru a renova tot parcul imobiliar. În regiunea mea vreau să vă spun că noi deja am renovat toate clădirile și locuințele. Efectul este enorm pentru că se pot face economii de până la 50% cu electricitatea, cu energia. Și vreți să aveți uh, o mai bună eficiență energetică, cea mai bună energie nu este cea produsă și cea economisită, 40-50% din energie este cumpărată astăzi în Europeană din țările terțe. Vorba de sute de milioane, sute de miliarde. Sunt bani, foarte mulți bani, care ar putea să meargă la alte priorități, economia circulară, eficiența energetică și multe alte domenii, pentru că uh, este foarte clar că avem și alte probleme, cum ar fi aruncarea aparatelor electrocasnice după foarte puțin timp și pentru că sunt doar puțin stricată. Supraconsumul, așadar, și dorința industriei noastre de a tot produce, de a tot pune lucruri pe piață care nici măcar nu pot să fie reparate, resursele noastre sărăcesc astfel. Da, avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie de uh, ocupare, dar și consumul nostru trebuie să fie limitat adică și rezonabil. Mai mult decât atât este uh, un alt lucru important atunci când uh, cumpărăm energie și v-am spus că jumătate din energia europeană este achiziționată de la țări terțe. Uh, aceste țări trebuie să respecte aceleași standarde de mediu ca și noi, Uniunea Europeană. Uh, în Ostraveț se construiește o nouă uh, fabrică, o uzină nucleară și banii de uh, neutralizare a acestei uzine nucleare, după ce își va termina ciclul de viață, nu sunt incluși în buget. Ce se va întâmpla cu deșeurile produse astfel? Uh, Uh, nu se ia în calcul acest lucru. E foarte clar că aici nu se respectă standardele UE și nici pe departe nu se respectă obiectivele de contracarare a schimbărilor climatice. Trebuie să fim ambițioși în legătură cu ce ne dorim după 2020 și oare să dăm uh, numai statelor membre această posibilitate de a fixa prioritățile sau mai multă uh, răspunderea să revină și orașelor și regiunilor. De pildă, avem în uh, domeniul uh, agricol uh, o politică ambițioasă în acest sens, un mecanism de tip plus, să aibă și politica noastră de coeziune așa ceva, pentru ca exact în aceste domenii orașele, autoritățile locale să hotărească unde să meargă banii. Sunt lucruri care merg deja în unele state membre și pot fi uh, să fie o inspirație și în altă parte. Doamna Damat, mulțumesc foarte mult! Această tematică ne interesează foarte mult, e vorba de schimbările climatice și regiunile europene, din cauza schimbărilor climatice, se confruntă cu o serie de furtuni, de secete și de inundații care sunt din ce în ce mai frecvente, din ce în ce mai puternice. Din 1980 până în 2013 uh, avem pagube economice de 400 de miliarde. Acestea au fost cuantificate și asta numai în termeni economici. Uh, Agenția de Mediu ne cere să avem strategii, măsuri politice pentru o adaptare mai bune, mai flexibile și mai convergente. Să nu uităm că bugetul Uniunii Europene, 20% din acesta pe perioada 2014-2020 trebuie să fie dedicat uh, Uh, lupturi, uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Însă Curtea de Conturi Europeană în, uh, de Conturi, în raportul din 2016, spune că există posibilitatea ca să nu se atingă aceste obiective. Apoi, mai este un aspect, deci nu numai acelor pagube și probleme la biodiversitate, să nu uităm nici sănătatea populației. Există o serie de probleme care astăzi sunt în continuare negate. Asta este periculos. Pentru că există o serie de morți și decese premature în Europa care pot fi imputate acestor fenomene. Uh, e vorba de poluarea uh, atmosferică. Sunt lucruri care au fost contabilizate și uh, zeci de mii de morți pot fi așadar imputate acestor probleme. Aceste evenimente au uh, efecte negative asupra sănătății populației, tahicardii, uh, stres, boli cardiovasculare și așa mai departe. Dar mai sunt și alte probleme care pot să apară când vine vorba deci, de, uh, să zicem, apa potabilă sau alte servicii de bază furnizate populației care și ele pot fi afectate. Noi vom transmite amendamente în acest sens uh, colegii noastre. De asemenea, apreciem foarte mult accentul pus pe rolul orașelor. Știm că este important să există o uh, reziliență în acest uh, sens, pentru că în Europa avem trei pătrimi din populație care este urbană. S-au fost evenimente recente în Franța, de sud, în Italia, în Portugalia și în Grecia. Uh, o serie de catastrofe naturale care trebuie să ne facă să ne gândim că expansiunea urbană a dus la o apropiere tot mai mare între zonele sălbatice uh, și cele urbane. Și am văzut că incendiile forestiere sunt extrem de periculoase în acest sens cât privește bugetul, trebuie ca această, acest buget să crească și să, vizit, să vizeze schimbările climatice cu obiective foarte clare și măsurabile. De pildă, stimulente mai mari pentru cine face eficiență energetică, regenerabile, pentru uh, politici de prevenție, dar de asemenea și pentru o revizuire pe care ne dorim a Fondului de Solidaritate European. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să se înscrie, așa că am să dau cuvântul. A, ah, doamna Crel, vă rog. Äh, da, mai doream să intervin, doamnă președinte. Sprijin obiectivele formulate de raportoare, nu e nicio discuție, însă aș dori să atrag atenția asupra trei puncte. În cadrul general, la punctul 5, ați uh, scris ceva, poate că n-am înțeles eu bine, din traducere în germană este scris condamnă lipsa de responsabilitate a mass media, politicienilor și altora care în continuare neagă schimbările climatice. Dacă am înțeles eu bine din text, toți din industrie, din politică și din mass media sunt neagă schimbările climatice sau nu fac nimic. Nu poate fi corect. Industria uh, este necesară, trebuie să o sprijinim uh, uh, pentru a putea dezvolta tehnologii care să, proteze med- care să protejeze mediul, dar nu să condamnăm întregul domeniu. Și noi suntem politicieni și nu cred că Bun, poate mai există unii și alții, dar majoritatea sunt foarte uh, conștienți de propriile lor responsabilități. Bun, exceptându-l pe domnul Trump, bineînțeles. Dar uh, poate pur și simplu uh, nu reiese clar din text. Mi se pare că în această rezoluție nu ar trebui să stabilim deja câte fonduri uh, dorim să alocăm pentru schimbările climatice din fondurile de coeziune. În momentul de față avem 20% din mijloacele de coeziune pentru aceste obiective. Este bine, e corect, însă n-aș porni de la premisa de a spune de pe acum că trebuie să creștem această sumă. Trebuie să așteptăm uh, când vom, pentru, când vom avea uh, Uh, cadrul financiar multianual și, și orașele vor trebui să poată, sau mi se pare mie că ar trebui să poată decide cât vor să cheltuie pentru asta, pentru că există uh, oportunități de a combate schimbările climatice. Orașele sunt foarte concentrate și se poate lupta împotriva schimbărilor climatice mult mai intens în uh, transportul public, uh, în uh, ceea ce privește locuințele și așa mai departe. Cred că aici ar trebui să consolidăm puțin textul. Thank you very much. We do not have other participants out. Mulțumesc. Văd că nu s-a mai scris nimeni, așa că am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, doamna Visna Malinovska. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului, pentru această dezbatere și mulțumesc în limba spaniolă și doamnei Valina Vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere care, într-adevăr, uh, lansează un apel pentru mobilizare înspre uh, acțiuni climatice. Și tocmai am ajuns de la Bonn, de la conferința părților, de la jumătatea lunii noiembrie și a fost o întâlnire deosebit de importantă. Va avea loc săptămâna viitoare o întâlnire foarte importantă la Paris și în ambele aceste întâlniri autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial. Summitul uh, pentru liderii locali și și regional și um, întâlnirea acestora în paralel cu întâlnirea de la Bonn și de la Paris reprezintă o recunoaștere globală a acțiunilor a peste 300 de lideri politici, peste 100 de, 1000 de participanți, reprezentanța a tuturor nivelurilor de guvernanță, o reprezentanță din partea a 60 de țări, chiar și insule mici. Și vreau să mulțumesc Comitetului Regiunilor pentru uh, faptul că a co-organizat această conferință a primarilor și au fost dezbătute subiecte foarte importante, parteneriat, cooperare transatlantică între municipalități și orașe, acces facilitat pentru finanțare și uh, leadership politic. Și vreau să vă mulțumesc pentru toate acestea. Și e clar că e nevoie de o sporire a colaborării între orașe, guverne naționale, regiuni, uh, dezvoltarea unor soluții inovatoare și, evident, rolul uh, industriei a fost subliniat. Și, de asemenea, e nevoie de investiții publice și private la nivel local. Ceea ce am reușit să convenim la Bonn um, am vrut să avem o claritate sporită în ceea ce privește dialogul Talanoa, ceea ce înseamnă că de fapt e un dialog de facilitare anul viitor în care părțile interesate, chiar și orașele, vor fi în jurul mesei și vor demonstra cât de aproape se află de angajamentele luate la Paris și cum putem accelera măsurile noastre. De aceea, raportul dumneavoastră și noua discuție de astăzi sunt foarte binevenite. În ceea ce privește proiectul de raport prezentat astăzi, evident îl salutăm. Salutăm în mod pozitiv și invitația către Comisie și statele membre să implementeze obiective ambițioase. După cum știți, acest lucru este în discuție deocamdată în cadrul pachetului energie curată și a propunerilor aferente și evident va fi mereu util să subliniem și mai mult rolul actorilor la nivel subnațional în uh, adaptare. Și de asemenea salutăm și uh, poziția uh, multor orașe americane în ceea ce privește acțiunile de climă. Vreau să vă spun că a existat un adevărat entuziasm în acest sens în noiembrie la Bonn și uh, aceste orașe au uh, demonstrat că vor să meargă și mai departe cu aceste acțiuni și subliniem oportunitățile pe care măsurile de adaptare pot să le reprezinte în materie de sănătate și de creștere și ocupare. Notez de asemenea și dezbaterea de astăzi în ceea ce privește politicile de coeziune și CFM și salutăm apelul dumneavoastră spre sporirea acestor finanțări, pentru că e clar că obiectivele de la COP21 din Paris și implementarea lor vor fi foarte mari și bugetul trebuie să fie la înălțime și să recunoască aceste noi principii, cum ar fi principiul de uh, a nu aduce prejudiciu mediului și cu toții suntem pentru asta. Însă cei care au spus de asemenea că uh, sunt foarte mulți uh, uh, bani care se află în conturi bancare, uh, e adevărat și asta și pot fi utilizați pentru gestiunea riscurilor și pentru uh, măsuri de adaptare și ar trebui ca jumătate din fondurile disponibile să fie utilizate în acest sens și cu siguranță vom continua uh, misiunea noastră de a sprijini orașele și regiunile în aceste eforturi, indiferent că e vorba de campanii de informare și sensibilizare, crearea de cunoștințe, atât în ceea ce privește adaptarea și reducerea efectelor uh, schimbărilor climatice. E clar că trebuie să uh, exportăm această idee a Convenției Primarilor și asta încercăm să facem. Încă din septembrie încoace vreau să vă spun că munca aceasta pentru orașele subsahariene s-a dezvoltat foarte intens și se dezvoltă de asemenea și în India și în continentul american. Uh, săptămâna trecută noi am venit la Comisie cu o nouă platformă pentru investiții urbane, Urbis, care acum uh, se bucură și de sprijinul și consilierea Băncii Europene de Investiții și asta are drept scop să accelereze și să deblocheze investițiile la nivel local și regional pentru că, într-adevăr, uh, uneori sunt probleme. Banii se află pe, în conturi bancare și nu sunt utilizate pe proiectele uh, desfășurate de către comisie. Și, da, s-a spus și vreau să amintesc încă o dată, Convenția primarilor contribuie la obiectivele de mediu, obiectivele climatice. Și putem spune că s-a ajuns deja la o realizare în proporție de 23% și uh, vrem să ajungem la uh, obiectivele asumate uh, anterior. În acest sens există planuri și orașele noastre europene sunt demne, un model demn de urmat și noi la Comisie întotdeauna suntem bucuroși pentru că uh, putem să demonstrăm aceste exemple demne de urmat și aceste povești de succes. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei raportor Valina pentru a încheia discuțiile de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții, mulțumesc că uh, și reprezentantei Comisiei Europene. Da, aș fi vrut să clarific un lucru. Eu vin dintr-o regiune în care modul de viață principal și de venituri îl uh, reprezenta mineritul. Acolo unde era foarte multă industrie în Spania în anii în care încă mai exista industria în Europa. În fine, acum e diferit. Și tocmai E vorba de regiuni în care se concentrează multe industrii și eu apăr industria, consider industria drept ceva necesar, nu putem să trăim fără. Dar, dar, trebuie să respecte și normele de mediu și să contribuie la îmbunătățirea uh, situației și a lupte și a consolida lupta împotriva schimbărilor climatice. Și pot să vă spun, cunosc foarte bine aceste orașe, aceste municipii, problemele lor. Trebuie să uh, scoatem, uh, să, mi, s-a, uh, s-a minerit niște metale grele uh, în, și asta de către întreprinderi multinaționale, deși e vorba de uh, zone turistice cu plajă. Dar Cer industriei să-și îndeplinească angajamentele ce îi revin, să colaboreze. Și nu că nu sunt pentru industrie, ei trebuie să o facă, e de datoria lor. Să fie foarte clar asta. Iar în ceea ce privește politicile de reconversie sau politicile de decarbonizare, și pe acestea le cunosc foarte bine, pentru că asta s-au aplicat în regiunea mea. Existau 50.000 de mineri care lucrau în industrie publică și astăzi au mai rămas doar 800. Deci e vorba de locuri de muncă directe uh, care s-au pierdut. Deci toate aceste regiuni sunt uh, abia, abia mai supraviețuiesc și s-au a existat un flux de populație imens, oameni care au plecat. Și e clar că e nevoie. E nevoie de alternative pentru oameni, un, alter, un nou mod de viață. Și eu cred că, da, decarbonizarea trebuie să vină însoțită cu anumite măsuri în așa fel încât oamenii să poată să continue să trăiască, să aibă un salariu, să aibă o viață demnă. Nu putem uita acest lucru. Sunt multe astfel de persoane care depind de aceste venituri. Și Cred că suntem cu toții de acord asupra unui fapt și anume că rolul orașelor și a regiunilor, a primăriilor sunt, este ceva fundamental, au competențe. Noi în Spania am avut o reformă uh, și acum uh, primăriile au competențe și autonomia, așa cum o numim noi în Spania, de, uh, deci primul nivel de autonomie E bine, eu mă uit, spre exemplu, la petiții. La petiții ce observăm? Observăm că există tot felul de solicitări pentru zone protejate în Europa, în care sunt tot felul de studii care nu țin seama de uh, impactul de mediu. Și toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare și toate aceste lucruri pot fi îmbunătățite dacă avem mai multe competențe acordate regiunilor, primăriilor. Acum, evident, dacă depinzi de un guvern central, de un birou central, dacă depinzi de industrii și felul în care acestea își prezintă rapoartele de impact asupra mediului, în fine, în orice caz, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru contribuții și cam atât. Aștept amendamentele. Mulțumesc! Thank you very much. The only thing I have to mention in the end of... Mulțumesc. Singurul lucru pe care trebuie să-l menționez la finalul discuției noastre este că termenul pentru amendamente pentru acest raport este la ora 12, miercuri 13 decembrie. Deci pe 13 decembrie la prânz pentru amendamente. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Verific să nu fac nicio greșeală competitivitatea în regiunile cu venit uh, și cu creștere redusă. Raportul uh, privind uh, regiunile rămase în urmă. Raportoarea noastră, doamna Giufrida, ne va prezenta proiectul său de raport astăzi. Am să încep prin a-i da cuvântul și apoi raportorilor din umbră și membrilor regi. Aveți cuvântul, doamna Giufrida. E... Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea asupra acestor regiuni cu deficit de dezvoltare este o dezbatere importantă pentru viitorul politicii de coeziune. De aceea, având în vedere că raportul uh, este deja disponibil de ceva vreme încoace, mă bucur foarte mult să uh, continui să primesc observațiile colegilor. Aceste regiuni cu uh, dezvoltare întârziate sunt teritorii foarte vulnerabile. Sunt teritorii care ar trebui să fie primele ale politicii de coeziune însă exact aici apar semnele de întrebare și aici nu trebuie ca sprijinul nostru să slăbească vreo clipă. E foarte bine că uh, uh, examinăm care sunt factorii care pot uh, să reducă decalajele de dezvoltare uh, pentru că sunt regiuni cu, uh, pe de o parte, cu venituri scăzute, pe de altă parte, cu creștere economică scăzută și uh, uh, Comisia face o distinție deci, între aceste tipuri de regiuni în raportul său. Deci, încă o dată, regiuni cu uh, creștere economică scăzută, cu un PIB care se apropie de media europeană, dar care au totuși ca și creștere economică performanțe slabe. Și ca și exemple putem să vorbim despre regiuni din Italia, din Spania sau din Grecia sau din Portugalia. A doua uh, categorie se referă la regiunile cu venituri reduse. E vorba de uh, un PIB aici foarte redus, dar care în ultima vreme a avut o creștere foarte semnificativă, acest PIB. E vorba însă de regiuni care, în care înapoierea economică este mult mai mare decât în prima categorie, însă, pe de altă parte, există rezultate bune registrate mulțumită fondurilor europene. Și iată, e vorba de regiuni din Bulgaria, din Ungaria, din Polonia sau din România. Prima observație pe care vreau să o fac Uh, se referă la această distinție a comisiei care poate să fie în regulă din punct de vedere statistic, dar care nu are nicio relevanță în lumina legislației noastre. A face astfel de clasificări uh, s-ar putea să ducă la o fragmentare neeficientă și excesivă a situației. Da, trebuie să se țină cont de uh, condițiile teritoriale în funcție de niște criterii coerente și uh, conform ciclurilor de finanțare uh, existente. Comisia examinează efectele și rezultatele politicii de coeziune în aceste regiuni și uh, reduce totul la situația economică din statul respectiv. Uh, spunând tot timpul că datoria publică excesivă reduce marjele bugetare și impactul fondurilor structurale. Eu cred că aceste concluzii ale Comisiei uh, uh, sunt, după părerea mea, și sper că nu exagerez, de uh, au menirea de a ne uh, îndepărta, din păcate, de obiectivele însăși ale politi- însăși ale politicii de coeziune pe care ni le dorim. Am vorbit asta și mai devreme. Aici trebuie să intervină rolul nostru politic, care, bineînțeles, este diferit de cel al Comisiei Executive și aici trebuie noi să sugerăm uh, soluții de natură uh, politică. Aici am identificat uh, trei aspecte în raport. Un echilibru între uh, Uh, coeziune și guvernanță economică. Uh, mie mi se pare că acest echilibru nu se va realiza în viitor din cauza evoluțiilor pe care le traversăm actualmente. O politică de coeziune guvernată și reglementată de către politica economică. Așadar, în uh, raportul său, Comisia nu citează un element care e foarte important când vine vorba de capacitatea autorităților locale și regionale de a face investiții. Mă refer la parametrii uh, referitor la deficit uh, și la alte probleme sau capacități bugetare. Mie mi se pare că Eh, cele mai importante aspecte aici, cu datoria și cu deficitul, se referă până la urmă la, la, la capacitatea bugetară a unui stat. Și atunci, să nu uităm importanța cofinanțării din pactul de stabilitate, um, lucruri pentru care nu ne-am războit de ceva vreme încoace ca și Parlament și insist asupra acestui lucru și apoi, bineînțeles, condiționalitatea macroeconomică, astfel încât investițiile să nu fie supuse riscului, așa cum s-a întâmplat și în alte uh, uh, rânduri, tocmai în regiunile cele mai problematice eventualele macrocondiționalități sau condiționalități emise de către comisie trebuie să fie centrate pe respectul valorilor uh, fundamentale și uh, pe ideea conviețuirii pe care ne-o dorim cu toții. Credem că această macrocondiționalitate nu trebuie să fie ceva care să împiedice Comisia să aibă o viziune pozitivă care să stimuleze reformele în aceste regiuni. În sfârșit, Comisia își dorește într-un uh, pasaj o relație mai strânsă între politica de coeziune și recomandările specifice de țară din semestrul european, dar nu ne spune cum vrea să facă această conexiune. Dragi colegi, eu cred că aceste recomandări nu trebuie să fie o uh, obligație, ci un stimul acordat acestor regiuni. Trebuie să existe un cerc virtuos, o posibilitate de cooperare prin stimulente pentru reformele care ar putea fi identificate în cadrul semestrului european. Cum să se facă asta? Trebuie să existe un nou echilibru al puterilor când se e, vorbește despre politica de coeziune, de semestrul european, dar mai amplu și de politica economică europeană și aici trebuie să intervină statele membre. Trebuie ca aceste state membre să aibă strategii naționale pentru creșterea regiunilor cu probleme de dezvoltare, împărtășită diagnosticul acesta fiind de Comisia Europeană și spun uh, că în cazul meu Comisia spune uh, ce se poate face în acest sens, pentru că, da, Italia a făcut niște eforturi specifice în acest, în acest sens, pentru că a uh, inițiat acest pact pentru Sud. Acolo, în Sud, avem cele mai întârziate regiuni deci un pact uh, specific cu niște bani care sunt acordați uh, în mod special pentru a însoți aceste regiuni mai puțin uh, dezvoltate, pentru că marea întârziere registrată este una de guvernanță și de mm, administrație. Exact aici trebuie însoțite regiunile respective. Știu că e vorba de tematici controversate, Uh, noi aici la comisie deseori ne-am pus de acord asupra acestor aspecte, uneori mai puțin. Eu um, aș dori ca acum să prevaleze unitatea de vederi și intenții, pentru că în ultimele luni, în discuții, am văzut cât de importantă este această unitate pentru a însoți politica de coeziune către zări mai bune este ceea ce ne dorim și în concluzie vreau să spun că mai ales în această perioadă comisia noastră are și trebuie să aibă o, o răspundere anume în legătură cu aceste teritorii și regiuni, așa cum o avem față de Europa, este clar că Trebuie ca Europa să fie mai integrată și aceste regiuni să intre în uh, creștere economică. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. În acest raport uh, uh, ne bazăm pe regula 54 împreună cu Comisia Agri. Raportor este doamna Dăncilă. Am să-i dau cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Așa cum uh, a subliniat raportoarea și vreau să o felicit pentru abordarea avută în cadrul acestui raport, uh, cu toate că Uniunea Europeană este considerată ca una dintre cele mai bogate părți ale lumii, sunt mari disparități, mari decalaje în interiorul ei privind veniturile și oportunitățile regiunilor Uh, un număr de 47 de regiuni din 8 state membre au fost clasificate fie ca regiuni cu creștere economică scăzută, fie ca regiuni cu venituri mici. Primul grup de regiuni este concentrat în sudul Europei, iar al doilea grup este uh, concentrat în partea de est am să abordez uh, în cadrul acestui uh, uh, raport ceea ce consider important din punct de vedere al agriculturii și cum poate agricultura aduce plus valoare pentru a atenua decalajele existente față de aceste regiuni. Este clar faptul că în multe din aceste regiuni agricultura rămâne un factor economic important și o sursă de venituri esențială. De aceea, al doilea pilon al politicii agricole comune um, și anume dezvoltarea rurală, reprezintă un instrument de finanțare esențial pentru impulsionarea creșterii economice în zonele rurale din uh, regiunile rămase în urmă și oferă stimulente financiare necesare pentru a aborda nevoile teritoriale specifice. Uh, agricultura oferă un număr semnificativ mai mare de locuri de muncă atât în regiunile cu venituri reduse, cât și în cele cu o creștere economică scăzută și are o contribuție importantă la stimularea creșterii durabile, la crearea de locuri de muncă, dar și la creșterea nivelului de venit în regiunile rămase în urmă, contribuind în același timp la conservarea spațiului rural și la combaterea uh, depopulării uh, acestor zone. Uh, de asemenea, o pondere importantă, o importanță deosebită o au fondurile destinate dezvoltării rurale în stimularea competitivității acestor regiuni prin intermediul unor proiecte personalizate și, pe, și bazate pe abordări ascendente Uh, prin urmare, consider importantă și binevenită uh, contribuția grupurilor de acțiune locală în dezvoltarea uh, strategiilor locale, sprijinirea colaborării în rețea a părților interesate și evaluarea și aprobarea proiectelor lider individuale. Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez faptul că o bună infrastructură și în special asigurarea unor conexiuni internet de mare viteză contribuie major la menținerea populației în zonele rurale și de asemenea la atragerea unei forțe de muncă calificate uh, necesară pentru asigurarea creșterii economice în aceste regiuni. O zonă rurală bine conectată din punct de vedere digital este esențială pentru dezvoltarea activității parteneriatelor din domeniul cercetării și a inițiativelor Parteneriatului European pentru Inovare, astfel încât practicile inovatoare să consolideze și mai mult dezvoltarea agriculturii și a întreprinderilor asociate și, bineînțeles, ca un ultim pas, un pas foarte important, uh, care să ducă la creștere economică din aceste zone rămase în urmă în uh, cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc. Iar acum uh, raportorul din umbră, domnul Ruas. Mai ou menos há três meses que tivemos aqui, penso que também Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că în urmă cu trei luni aproximativ am avut un prim uh, schimb de opinie asupra acestui raport. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru textul uh, inițial. Uh, pentru regiunile care au o întârzieri în dezvolt dezvoltare. În portugheză se spune care, regiuni rămase în urmă, dar eu prefer uh, un termen care înseamnă deprimate, <laughs> oarecum. Um, raportul uh, ar putea să conțină și măsuri care să fie favorabile antreprenoriatului, comerțului. Aceste lucruri nu au fost incluse. Știu că există anumite reguli în Parlament referitoare la rapoarte și nu întotdeauna se poate include tot uh, ce ne dorim, însă cred că vor exista amendamente în acest sens. În ceea ce privește amendamentele, noi am pregătit câteva care tocmai uh, se referă la cele menționate. Am exprimat uh, câteva opinii și în primele schimburi de opinii am uh, vorbit și despre uh, guvernanță participativă, despre importanța de a avea strategii unitare, dar um, um, adaptate pentru fiecare regiune. Am vorbit despre importanța faptului ca Eurostat și Comisia să pună la dispoziție date actualizate, agregate, uh, Uh, și fiabile uh, despre regiuni, pentru că asta ne permite o bună analizare, o bună analiză a realității. Comisia a făcut multe eforturi în acest sens, în propriul său raport în acest, pe acest subiect. Încă un element, și sunt convins că vor exista amendamente în acest sens, se referă la găsirea unor soluții comune în discuțiile cu raportorii din umbră. În ceea ce privește domeniul macroeconomic, voi avea amendamente și aici, venind din partea PP. Raportul nu este despre condiționalitatea macroeconomică, trebuie subliniat acest lucru și relația sa cu politica de coeziune. Relația este despre regiunile cu întârziere în dezvoltare. Uh, despre strategiile și politicile necesare pentru a se ajunge la un nivel de convergență a acestor regiuni cu unele regiuni mai dezvoltate. Știu că există discuții intense pe aceste subiecte, dar nu cred că trebuie să includem totul într-un uh, raport. Măsurile ce țin de eficacitatea fondurilor structurale și uh, ce țin de guvernanță trebuie să fie întotdeauna aplicate în mod adecvat. Aplicarea acestor măsuri nu trebuie să fie uitată niciodată, însă trebuie ținut cont de specificitățile socioeconomice ale țării respective pentru a nu se dăuna acestor țări. Și mă gândesc mai ales la IMM-uri aici Trebuie să creăm locuri de muncă, creștere economică și să încurajăm competitivitatea și productivitatea. Anul trecut am atras atenția asupra faptului că anumite sancțiuni ar urma să fie uh, aplicate Spaniei și Portugaliei. Mi se părea nedrept. Însă recunosc că Um, condiționalitatea macroeconomică și condiționalitatea ex ante ajută la eficacitatea aplicării, implementării fondurilor structurale. Nu am contestat niciodată asta. Cred că trebuie să încercăm să găsim o poziție comună pe acest subiect, pentru că asta oferă forță pozițiilor Parlamentului, când vine vorba și despre următorul cadru financiar multianual. Deci, um, unitatea ne dă forță și trebuie să ne concentrăm asupra celor ce ne unesc. În Prevederile comune pentru următorul cadru financiar multianual. Uh, um, este abordat și de asemenea suspendarea plăților din fondurile structurale. Uneori am senzația că au fost prea multe emoții uh, în dezbaterile pe acest subiect. Trebuie să găsim uh, calea de mijloc. În orice caz, vă vom ajuta uh, pentru a găsi un text care să uh, sublinieze punctele noastre comune, pentru că trebuie să fim luați în serios în beneficiul cetățenilor noștri și în calitate de raportor asta îmi propun să fac. Aștept cu nerăbdare și amendamentele tuturor celorlalți. Vom propune, bineînțeles, și amendamente de compromis, dacă ni se par utile și, bineînțeles, suntem dispuși să discutăm toate aceste lucruri cu toți ceilalți. Doamna Tomașici. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Europeană a lansat o inițiativă pentru a ajuta regiunile mai puțin dezvoltate să recupereze uh, întârzierea. Dorește să analizeze creșterea în regiunile cu creștere scăzută și să ofere recomandări și asistență pentru cum aceste regiuni pot să își atingă potențialul de creștere. Re, re, dez, mă scuzați, regiunile mai puțin dezvoltate. uh, mai puțin dezvoltate uh, vor fi ajutate să-și uh, identifice problemele și să le rezolve la fața locului. Comisia Europeană va lucra cu autoritățile naționale și regionale, punând la dispoziție cunoștințe științifice și expertiză practică pentru a depăși obstacolele în calea dezvoltării durabile în calea uh, și pentru a ajuta la infrastructură și inovație. Este o inițiativă pe care o sprijin și încă una este implicarea actorilor de la fața locului, uh, sindicate, universități, IMM-uri, investitori, autorități și administrații naționale, locale, dar și ONG-uri. România și Polonia sunt primele țări care, uh, um, sunt, uh, care aplică aceste inițiative cu două uh, regiuni. Pe baza rezultatelor proiectului pilot, modelul de cooperare între actori naționali și regionali se va transfera și alto, în alte regiuni care se confruntă cu provocări similare. Sper că celelalte regiuni uh, vor fi încurajate să adopte această inițiativă. Prin provocările principale în regiunile cu creștere scăzută este să se găsească strategii pentru a depăși uh, calea de creștere scăzută pe care sunt de decenii. Iar pentru regiunile cu venit redus, importantă este durabilitatea uh, și sustenabilitatea um, creșterii pe care o au în ultima uh, vreme. În general, provocarea principală a, acestor, a tuturor acestor regiuni este să își îmbunătățească și să-și stabilizeze performanța economică, astfel încât uh, ele să se înscrie din nou pe traiectoria convergenței uh, cu restul Uniunii Europene. Mulțumesc! Domnul Van Miltenburg, mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi neerlandeză. Acest raport, doamnă președinte, ne atrage atenția asupra politicii de coeziune, politicii macroeconomice și, bineînțeles, uh, solicită o politică bugetară uh, foarte clară. Acestea, toate problemele regiunilor au de-a face cu bugetul și cu coeziunea. În acest proiect de raport însă nu se vorbește despre Uh, reformele structurale atât de necesare uh, în statele care, în care sunt aceste regiuni. Când mă uit la acest proiect de raport, îmi spun că uh, urmează politica struțului care își bagă capul în nisip. Niciun fel de responsabilitate pentru îmbunătățirea guvernanței în statele membre cu aceste regiuni se, avem de-a face cu fraudă, cu corupție, investiții în infrastructură, investiții într-o piață a muncii restructurată. Toate acestea nu sunt menționate. Documentul de lucru al comisiei menționează aceste lucruri, însă raportoarea nu o face. Un exemplu, regiunile acestea cu întârziere de dezvoltare, mai ales cele cu creștere redusă, au de multe ori probleme în ceea ce privește bugetul. De ce? De cele mai multe ori pentru că sunt prea îndatorate și toate veniturile din um, uh, impozite trebuie folosite pentru plata dobânzilor. Și la un moment dat nu mai există marjă de manevră pentru investiții. Și acum nu putem să spunem pur și simplu că trebuie să cheltuim mai mulți bani publici. Însă, și exact asta este scris în raportul comisiei. Există posibilități să se facă o specializare inteligentă pentru a se obține creștere în domeniul privat și sectorul privat depinde apoi mult mai puțin de investițiile publice și deci este mult mai uh, puțin vulnerabil în cazul unei recesiuni. Există multe posibilități și este păcat că raportoarea nu menționează soluțiile foarte bine uh, enumerate în uh, documentul Comisiei. Inf investițiile în, în infrastructură, reformarea pieței muncii, să numai câteva exemple. Am văzut asta, uh, de exemplu, în România. În România este nevoie de investiții în infrastructură. Asta ține și de rețelele transnaționale, transeuropene. Uh, și asta este prevăzut în documentul de lucru al Comisiei. De asemenea, um, scrie în raportul Comisiei că trebuie legate orașele care sunt motoare economice de um, zonele din împrejurime. Mai este mult de făcut, mi se pare mie, pentru a face din acest raport care nu, nu este foarte echilibrat, unul care să fie uh, echilibrat. Noi uh, vrem să fim constructivi și sperăm că raportoarea va fi dispusă să uh, vadă care sunt uh, soluțiile uh, necesare în loc să critique numai politica economică. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rope. Miniche, na... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu putem uh, pur și simplu să stăm cu mâinile în sân. Trebuie să vorbim despre aceste regiuni uh, cu întârziere, cu venit redus, pentru că altfel um, nu ținem pasul. Uh, capitalul se, se transferă către zone cu profit mai bun. Forța de muncă merge în locuri în care e mai bine plătită. Și dacă noi nu venim cu soluții pe termen lung, nu vom putea uh, obține mare lucru pentru aceste regiuni. Discrepanțele între statele membre sunt de până la de 5 ori între uh, statele membre. Ne confruntăm deci cu mari provocări care sunt uh, soluțiile pe care trebuie să le aducem pentru a compensa aceste diferențe. Mă bucură faptul că raportul se referă la limitarea uh, condiționalității macroeconomice. Este o mare realizare. Trebuie să înțelegem și mai bine de ce rămân în urmă aceste regiuni. Din punctul meu de vedere există două motive. Capacitate uh, administrativă și financiară insuficientă la nivelul administrațiilor locale, dar și lipsa independenței uh, acestor uh, autorități. Eu cred că trebuie să încurajăm statele membre să aibă mai mult încredere în autoritățile locale și regionale. La nivel național trebuie să se stabilească obiectivele și țintele, însă autoritățile locale și regionale trebuie să beneficieze de suficientă autonomie pentru a găsi singure soluțiile uh, necesare pentru a atinge obiectivele stabilite pentru ele. Nu trebuie noi, la nivel european, să intrăm în toate detaliile ce funcționează în Finlanda, probabil nu va funcționa în Cipru. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim la capacitatea de creditare la autoritățile locale și regionale și condiționalitatea macroeconomică este un obstacol aici. Când se finanțează proiecte, trebuie să poți investi bani în ele. Apoi, um, autoritățile acumulează datorii și mai pot investi în proiecte. În ceea ce privește capacitatea administrativă, faptul că un stat membru este în Uniunea Europeană înseamnă că are suficiente capacități administrative, teoretic, dar realitatea este departe de asta. În regiuni mai mici lipsește capacitatea administrativă este nevoie de ajutor în acest sens. E nevoie de finanțare și formare ă, suplimentară pentru administrațiile locale și regionale, pentru că totul depinde de cum sunt gestionate lucrurile. Mulțumesc, doamna Damato. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și doamnei raportor pentru proiectul de raport. Eu mă opresc la textul comisiei și în parte sunt de acord cu diagnosticul pus și cu acele cinci cauze care duc la faimoasa întârziere în regiuni. Criza economică din ultimii 10 ani cu uh, dezechilibrele sale macroeconomice care uh, primejduiesc politica de coeziune, apoi rata ocupării foarte scăzută, apoi rata foarte mică a creșterii economice, apoi probleme de conectare între piața muncii și formare și educație, precum și capacitate administrativă redusă, plus imigrație masă a tinerilor care sunt formați și apoi zone cu mari probleme de lipsa populației și scădere a investițiilor în aceste regiuni. Însă nu sunt de acord deloc cu soluțiile propuse de comisie. E vorba de legăturile dintre semestrul european și politica de coeziune, um, mai ales în domeniul ocupării. Am tot avut discuții în acest uh, sens în ultimii ani, însă trebuie să spunem cetățenilor dată pentru totdeauna ce sunt aceste reforme structurale. Pentru că uh, anul trecut. Spania și Portugalia nu au uh, fost sancționate până la urmă anul trecut, ceea ce e foarte bine, dar trebuie să ne gândim la ce înseamnă articolul 23 și mecanismul care nu va face decât să răutățească lucrurile. Dacă e vorba de uh, a uh, avea această cauzalitate cu reformele structurale, trebuie să înțelegem ce înseamnă asta. Dombrosi vorbește despre piața muncii, pensii, sănătate și așa mai departe. Nu suntem de acord cu acest diagnostic. Și apoi uh, educația, atractivitatea regiunilor, dorința tinerilor de a rămâne în aceste regiuni, plus lupta împotriva, schimb, împotriva evaziunii fiscale, specializarea inteligentă, sau uh, uh, pentru anumite infrastructuri uh, um, și uh, trebuie făcute anumite lucruri, dar și în agricultură să se renunțe la monoculturi. Bineînțeles, importantă este și capacitatea statelor membre de a folosi fondurile comunitare. O bună formare a autorităților la toate nivelurile este foarte importantă atât în punerea diagnosticului, cât și în uh, găsirea de soluții pentru o mai bună funcționare a politicilor structurale și de coeziune. Dar trebuie să depășim conceptul de macro, macrocondiționalitate economică și trebuie ca în cazul investițiilor um, regionale și naționale cofinanțate să nu fie considerate avansuri publice în cadrul datoriei uh, buget, uh, bugetare. Trebuie să existe reforme structurale, dar nu trebuie să fie o pârghie și o posibilitate de a pedepsi aceste regiuni și state. Nu trebuie ca uh, să permitem ca lucrurile cele mai importante din acest text să dispară, uh, așa cum s-a mai întâmplat în comisia noastră, de pildă când am avut raportul Uh, privitor la viitorul politicii de coeziune. Suntem gata să mergem și la plenară cu amendamente diferite, toate acestea în slujba politicii de coeziune. Mulțumesc foarte mult! As I have no other wishes from the members, uh... Mulțumesc foarte mult! Uh, mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, am să dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să răspund pe scurt la câteva dintre elementele menționate în raport și în comentariile de până acum. În ceea ce privește raportul, aș dori să subliniez că, acest, că documentul de lucru al comisiei a fost redactat numai din, în scopuri analitice. Ideea era să înțelegem ce se întâmplă în diferite regiuni, în diferite um, părți ale Europei, după cum spuneam, deci nu era nicio intenție să folosim um, aceste elemente pentru luarea deciziilor uh, deja. Există obstacole care nu sunt, uh, obstacole inutile um, pe care trebuie să le identificăm. Suntem de acord că alți indicatori sunt importanți pentru dezvoltarea de strategii, pentru identificarea unor uh, priorități pentru diferitele regiuni și cred că indicele privind progresul social al Uniunii Europene este un bun indicator, dar îl vom actualiza în 2019. Prin acest raport am încercat să vedem cum evoluează aceste regiuni, vom continua să le monitorizăm pentru a vedea cum evoluează, pentru a ne asigura că pot beneficia la maxim de pe urma integrării europene. Câteva elemente în plus. Al șaptelea raport privind coeziunea subliniază că politica de coeziune este un instrument de investiții foarte important al Uniunii Europene și are ca scop să țină cop și de caracteristicile teritoriale. Subliniem rolul guvernanței, avem un capitol întreg în acest uh, sens și um, prevedem uh, investiții în proiecte pentru a vedea unde este nevoie de îmbunătățiri. De exemplu, rapoartele subnaționale privind la mediul de afaceri, precum și uh, rapoarte pe care le facem cu uh, Banca Mondială pentru a identifica unde există probleme. În ceea ce privește relația cu guvernanța macroeconomică, uh, mă tem că este cam devreme uh, să ne exprimăm pe acest uh, subiect. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamnă Giufri, da, vă dau cuvântul pentru uh, răspunsuri și concluzii. E... Mulțumesc foarte mult. Eu am spus de la început și eram sigură, de fapt, că raportul uh, urma, într-adevăr, să arate care sunt uh, diferențele structurale pe care le regăsim aici în comisia noastră și nu din întâmplare îmi doresc unitate și o împărtășire a opiniilor, pentru că uh, Uh, au fost făcute o serie de observații de către colegi. Nu intru în detalii, dar este clar că există aici uh, uh, un moment uh, esențial de răscruce când vine vorba de uh, viitorul politicilor de coziune, dar și de viitorul uh, apropiat în acest sens. Sunt convins așadar că raportul trebuie să aibă mai cu seamă o abordare politică. Uh, am spus-o și la început. Trebuie și a venit momentul ca comisia noastră să ia poziție când vine vorba de propunerile care ne parvin de la comisie. Mă bucur foarte mult că reprezentantul comisiei numai ce a confirmat că în 2019 se vor introduce noi indicatori uh, din perspectiva comisiei și avem nevoie de aceștia în mod absolut pentru a putea să ne uh, adaptăm politicile de coeziune la actualitate și la situația concretă de pe teren. Și asta fără întârziere. Când vine vorba de abordarea aceea judicioasă de care s-a vorbit mai devreme, eu bineînțeles că sunt de acord cu ce a spus colega. Uh, Însă să nu uităm că această abordare judicioasă în raportul, uh, pardon, în trecutul uh, apropiat uh, nu a dus neapărat la soluții eficace în afară de problemele legate de urgențe și atunci dacă avem o abordare, mai ales regiunile cu întârziere de dezvoltare, această abordare nu trebuie să fie una punitivă, pentru că am văzut că în situații de urgență soluția uh, a fost găsită, dar nu neapărat înseamnă că asta a fost soluția optimă. Și atunci lucrurile trebuie scrise negru pe alb în legătură cu aceste regiuni care în mod absolut au nevoie să folosească politica de coeziune și, de fapt, pentru aceste regiuni s-a și creat politica de coeziune. Deci, încă o dată, să ne apropiem de un echilibru. Toată lumea e de acord cu asta și alți colegi au, vorbe, au vorbit despre politice de austeritate, mai ales în regiunile cu întârziere în dezvoltare. Ehm, nu fac decât să încurajeze diminuări și mai mari ale investițiilor publice și Bineînțeles că aceste scăderi de investiții publice nu duc la creștere și nu fac decât să alimenteze plata datoriei. Deci sunt practic contraproductive, merg împotriva tendinței de creștere economică și, bineînțeles, că nici nu uh, ajută piața muncii pe care noi trebuie să o uh, ajutăm. Și, bineînțeles, în acest raport trebuie să arătăm cum să se găsească un uh, echilibru Uh, între aceste elemente și nu trebuie direct să se taie din buget și să existe aceste sancțiuni bugetare care nu fac decât să răutățească lucrurile. Cât privește guvernanța, toată lumea știe că uh, în toate statele membre lucrurile trebuie să se îmbunătățească în anumite regiuni, în anumite state membre, carențele sunt multiple, dar tocmai Exact uh, cu asta ne ocupăm noi la comisia noastră, dar până la un anumit punct. Încă o dată, din perspectiva noastră, trebuie să promovăm politica de coeziune, să o apărăm, mai ales în regiunile care au cea mai mare problemă de dezvoltare. Clasificarea, așa cum uh, a spus și Comisia Europeană, uh, este o clasificare făcută în scopuri de studiu statistice Însă n-aș dori ca această clasificare să devină peste noapte o uh, adevărată problemă care să apese pe umerii acestor regiuni, care să le determine viitorul și așa mai departe. Iată de ce sunt uh, foarte convinsă, de fapt sunt, uh, știu că o să reușim să atingem acel echilibru împreună pe calea compromisurilor, pentru că în rapoartele precedente am observat uh, aceste tendințe pozitive, deci să ne luptăm împreună și asta pentru că a venit momentul să o facem și pentru că trebuie să facem niște uh, alegeri și niște abordări. Doamna comisar a sosit, deci uh, închei aici. Oricum vreau să spun că mă bucur foarte mult de prezența domniei sale aici astăzi pentru că se leagă, nu-i așa, de un raport care să, trebuie să presupună o colaborare strânsă cu uh, comisia noastră. E o tematică cu obiective comune și anume să devină concretă și eficientă această politică de căiziune care s-a născut pentru a reduce disparitățile dintre regiuni și mai ales pentru a ajuta aceste regiuni eh, dezavantajate de care discutăm astăzi. Aștept amendamente și sunt sigură că totul se va petrece în cadrul unei dezbateri constructive și bun venit, doamnei comisar. Uh, let me remind... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă informez despre faptul că termenul limită de depunere a amendamentelor la acest raport este pe, fixat pe 14 decembrie la prânz. Și vom vota în februarie acest raport. Deci, 14 decembrie, termen limită. Mulțumesc, mulțumesc pentru această dezbatere. Putem încheia dezbaterea pe acest raport și trecem imediat la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și am plăcerea de a o saluta pe doamna comisar Crețu la întâlnirea noastră astăzi. Doamna comisar ne-a vizitat în comisia noastră cu alte șase ocazii anul acesta și suntem încântați de faptul că avem din nou șansa de a discuta cu doamna comisar și că am avut ocazia să discutăm des de acele, despre acele chestiuni care sunt importante. Și vreau să o salut pe doamna comisar și pentru a nu pierde timp, vă dau cuvântul imediat, doamna comisar. Mulțumesc, doamna uh, președinte. Întotdeauna o plăcere să fiu uh, alături de dumneavoastră, dragi colegi, doamnelor și domnilor, stimați prieteni. E o mare plăcere să fiu din nou prezentă și am să încep cu un raport în ceea ce privește pachetul adoptat ieri pentru a aprofunda Uniunea Economică și Monetară, pachet adoptat în Colegiul de Comisari. Apoi voi uh, vorbi despre politica de coeziune și evenimentele recente Probabil cu toții ați uh, urmărit mai mult sau mai puțin uh, prezentările de ieri și poate știți că e vorba de un pachet foarte important, într-adevăr, și asta din trei perspective. Subiectul principal este foarte uh, important și acoperă foarte multe idei și domenii. Dați-mi voie să mă concentrez pe ceea ce consider eu a fi drept chestiunile cele mai importante. Mai întâi, stabilirea unui fond monetar european pentru a ajuta țările din zona euro care se află într-o situație financiară dificilă și pentru a consolida mecanismul de stabilitate. Uh, diferitele scopuri vor fi uh, atinse uh, nu prin metoda interguvernamentală, ci în virtutea tratatelor. Și astfel Parlamentul European va avea un rol sporit în monitorizarea acestei inițiative, ceea ce e ceva foarte bun pentru democrație, cred eu. În al doilea rând, integrarea stabilității și a mecanismului de guvernanță și de coordonare într-un cadru juridic european. Aici, din nou, E o veste bună pentru Parlamentul European și pentru democrație, pentru că asta înseamnă o tragere la răspundere și o datorie de eficiență sporită. Apoi, instrumentele bugetare, o etapă de test pentru diferitele reforme în cadrul politicilor de coeziune și asta pe bază voluntară, mai întâi pentru a avea diferite facilități de convergență pentru întărirea și consolidarea Europei și, de asemenea, asigurări în ceea ce privește mecanismul de rezoluție bancar tocmai pentru a face fața unor eventuale șocuri asimetrice. Și, în final, crearea unui post de ministru de economie și finanțe. El sau ea, eu sper, vă vorbesc despre ministru, viitorul ministru de economie, deci el sau ea va fi și vicepreședinta Comisiei și președintele Eurogrup. Din nou, asta ne va permite să avem mai multă transparență și eficiență în deciziile economice din Uniunea Europeană. Și acum, ca să ne întoarcem la politica de coeziune, politica noastră. Luna trecută, știți foarte bine, am avut o dezbatere îndelungată și constructivă cu Uh, statele membre în uh, Consiliul de Afaceri Generale și s-a subliniat cât de importantă este politica de coeziune, pentru că e o politică cheie în Europa și trebuie menținută și dincolo de 2020 și am fost foarte încântată să văd că toți miniștrii noștri se află alături de noi. Acum să vedem dacă și ministrii de finanțe vor fi de acord și dacă vor avea aceeași viziune. Argumentul meu principal care decurge din uh, raportul cel de-al șaptelea raport al politicii de coeziune pe care am avut ocazia să vi-l prezint ultima dată când ne-am văzut, demonstrează că au, situația de criză a venit uh, cu o amprentă foarte puternică și că e clar că aceste politici de coeziune trebuie să permită regiunilor europene să fie mai rezistente la schimbări industriale și la evenimente neașteptate. Și asta trebuie să ne, uh, noi am reușit să vedem în ce fel această politică de coeziune poate veni cu o diferență reală. Trebuie să fie mai um, flexibilă. Poate să ne concentrăm pe niște domenii de politici mai restrânse, dar mai uh, pregnante. Și, după cum s-a spus în raportul de coeziune, există anumite slăbiciuni uh, în ceea ce privește investițiile publice și politica de coeziune nu poate opera în mod izolat, ci trebuie să fie susținută de reforme structurale cheie și în același timp trebuie să ne asigurăm că vom veni cu acele plase de siguranță necesare în cadrul reformelor. Dincolo de uh, Consiliul General, de Afaceri Generale, am publicat la Comisie mai multe documente foarte importante. Mai întâi o comunicare în ceea ce privește uh, diferitele regiuni și nevoile de finanțare. Una din noutăți este stabilirea unui punct uh, cheie transfrontalier cu care reunește diferiți experți și care oferă consilier autorităților locale și regionale pentru a face față anumitor obstacole la nivel transfrontalier. Și o rețea profesionistă care va permite permite actorilor implicați să schimbe uh, uh, opinii și experiență. Vorbim despre cooperare interregională. În septembrie am lansat un apel pentru a avea această strategie de conectare specia- specializată, inteligentă. Trebuie să implicăm autoritățile locale, cercetătorii, întreprinderile și să cooperăm cu diferite alte țări. Și uh, am avut un răspuns foarte bun la acest apel și vom uh, anunța săptămâna viitoare cine sunt câștigătorii acestui acestei inițiative, acestui proiect pilot. De asemenea, am publicat uh, raportul Urban acum câteva săptămâni și doar după un an de funcționare și de existență, agenda urbană este una eficientă, funcționează. Are parteneriate, eficiențe, sistem de guvernanță, planuri de acțiune care vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Și la nivel european, coordonarea s-a îmbunătățit, legislația uh, re- rezistă în timp uh, și putem spune că sprijinul puternic din partea Parlamentului European a fost un sprijin decisiv și vă mulțumesc din suflet pentru el. De asemenea, asta demonstrează că Uniunea Europeană a reușit să transpună în fapt agenția urbană din partea Națiunilor Unite și am onoarea de a mă angaja în numele Uniunii Europene să implementez noua agenda urbană pentru Uniunea Europeană. Așa cum am spus și în Rotterdam săptămâna trecută, cu ocazia Forumului Orașelor, trebuie să fim mândri de asta. Pentru că la acest forum am avut ocazia să lansez un program împreună cu Banca Europeană pentru Investiții pentru a ajuta orașele să-și planifice investițiile și să le implementeze rapid. Se numește Urbis și asta va permite municipalităților să aibă proiecte uh, care să fie lansate rapid și să găsească soluții inovatoare. În final, dați-mi voie să vă prezint raportul nostru strategic în ceea ce privește implementarea factorilor structurale, care va fi publicat săptămâna viitoare, dar pot deja să vă spun că am avut niște vești foarte bune. Implementarea e foarte puternică, s-a consolidat în ultimii ani și iată că acum ajunge la viteza sa normală de croazieră și avem o, o sumă totală de proiecte de aproape 600 miliarde de euro. Deci e vorba de 45% din totalul disponibil de investiții. Și acest nivel de a, a, selectare a proiectelor e comparabil cu perioada 2007-2013 și etapa de implementare și asta în ciuda unor dificultăți în perioada inițială ca urmare a introducerea unor noi măsuri, cum ar fi condiționalitatea ex ante. Mai multe detalii le veți obține din raport în data de 13 decembrie, oricum ne vom vedea și săptămâna viitoare la Strasburg. Dar pentru cei care nu vor fi de față săptămâna viitoare, oricum vă urăz deja încă de pe acum Crăciun fericit, un an nou fericit și să sperăm că 2018 va fi un an uh, bun, uh, va fi foarte uh, aglomerat pentru noi, însă, în orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim, doamna comisar, și acum putem începe runda de întrebări. Mai întâi, coordonatorii. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! E foarte important să avem aceste schimburi de opinii pentru că ne-ați putut informa despre diferitele modificări care au intervenit. Aș dori să mă refer la câteva aspecte eu și eventual să rog pe colegul Arimon să spună câteva cuvinte, pentru că el este raportor pe proiectele pilot desfășurate în Grecia. Și colegul meu Novakov va interveni ulterior. Trei aspecte. Primul, dacă e să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în uh, Saint Martin, uraganele. Da, noi am avut o dezbatere bună în plen, dar n-am venit cu o rezoluție. De ce? Pentru că am primit informații complete din partea colegiului de comisari și anume că ambele părți ale insulei vor fi tratate la fel – Acum, dacă să ne uităm acum și încercăm să obținem informații pertinente, putem spune că sunt mai puține intervenții din partea FEDER și trebuie să vedem cum putem intensifica contribuția Franței și eventual ne-am putea gândi la fondul de solidaritate, în așa fel încât lucrurile să evolueze. Știu că există câteva propuneri care vor sosi cât de curând pentru a avea o astfel de abordare integrată din partea celor două țări care doresc să conlucreze. Și asta a fost anunțat într-o scrisoare din partea domnului președinte Juncker pentru a veni cu această abordare comună Și aș vrea să ne spună și doamna comisar că, care, este, care sunt ultimele informații și dacă există posibilități, spre exemplu, pentru a utiliza niște fonduri care încă nu au fost angajate uh, și să fo- poată fi utilizate pentru planul de uh, redresare pentru această insulă. Știu că există reprezentanți în sală astăzi din partea St. Martins în sală. Și a doua întrebare referitor la ceea ce ați spus, Uniunea Economică și Monetară. Da, Uh, nu am avut și noi o dezbatere despre felul în care acest lucru va afecta eventual la diferite programe și știm că există o modificare în regulament și există o modificare și în regulamentul nostru. Și ce mă surprinde pe mine faptul că Colegiul de comisari a hotărât că da, uitați, se pot uh, utiliza criterii de performanță pentru reformele structurale și așa mai departe. Și pragul acela de 6% care a fost alocat pentru statele membre în criteriile de performanță este corelat cu performanța reală a acestor țări și mă îngrijorează un pic anunțurile care au fost uh, făcute și s-au introdus de altfel și o întrebare orală și o rezoluție în Parlament prevăzute pentru luna ianuarie. De ce? Pentru că uh, N-am avut niciodată vreo informație precum că se va deschide această dezbatere pe performanță și acum se abordează lucrurile dintr-un unghi total diferit, total nou. Și noi, în raportul nostru, am cerut o procedură de urgență pentru acele țări care au performanțe bune și ce am obținut, asta am obținut. E ca și cum, nu știu, s-au apărut bani dintr-o pălărie peste noapte. Cum? Cum se poate face acest lucru? Ce facem exact? Și acestea au fost primele două puncte și o ultimă observație, o observație mai degrabă pozitivă. Am uh, auzit din partea cabinetului dumneavoastră și din schimbul de opinii împreună cu statele membre, cu parlamentele naționale, am înțeles că sunteți gata să monitorizați rând cu rând regulamentul actual pentru a vedea tot ceea ce poate fi eliminat, tot ceea ce poate rămâne în text și metoda aceasta am vrea să o combinăm cu raportul, cel șaptelea raport de coeziune, care arată că există deja rezultate și mă bucur că doamna comisar a spus că vrea să facă acest lucru în mod informal, în așa fel încât în aprilie, în ședința noastră de plen, să putem prezenta punctul nostru de vedere, nu așa în general, ci concret pe articole, în așa fel încât, rapid, după prezentarea dumneavoastră, uh, să fim gata în vară, înainte de alegerile din 2019. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim, domnule Van Nistelrooy. Am plăcerea să-i salut pe invitații noștri, oaspeții noștri din St. Martins. Sunt uh, în comisia noastră, regi, vă salutăm! prezența aici în uh, ședința noastră și oricum veți avea posibilitatea să ascultați și răspunsul din partea doamnei comisar în ceea ce privește situația din St. Martin. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul doamnei Crel. Eh, Dank. Eh, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți întotdeauna dispusă să uh, cooperați, să veniți uh, la Parlamentul uh, European și în comisia noastră. Doresc să folosesc această oportunitate pentru a, a adresa câteva elemente din propunerea referitoare la Uniunea Economică și Monetară. Ceea ce a spus Lambert este cât se poate de corect cu mare uimire aud că Comisia uh, dorește acum uh, rezerva de performanță pe care noi la Parlament nu ne-am dorit-o niciodată. A fost dorința Comisiei să se creeze această uh, rezervă de performanță, noi nu ne-am dorit-o niciodată, ea este legată de criterii de performanță face parte și din alocările naționale pentru statele membre, e bine, acum mă uimește faptul că uh, se va cheltui această rezervă tocmai pentru reforme structurale. Bun, poate e o idee bună, nu știu încă, să vedem. Însă, cred că este exact inversul a ceea ce Comisia a vrut acum 3-4 ani când a venit uh, propunerea. Și deci tot mă miră puțin. În ceea ce privește SRSP-ul, deci uh, programul de sprijin pentru reformele structurale, se pune la dispoziție mai mult buget pentru asta. Cu plăcere uh, aflu că acest instrument este unul de succes, poate că ne puteți da mai multe informații și despre asta, însă dați-mi voie să-mi exprim surprinderea. Tocmai am avut trialogurile pentru procedura Omnibus, uh, am mie mi se pare că Parlamentul uh, s-a impus destul de bine cu un pachet de vizibilitate pentru politica de coeziune și am solicitat uh, Comisiei um, ca fondurile de la asistența tehnică, de la Comisie, să fie folosite în anumit uh, procentaj pentru o mai bună vizibilitate a acestei uh, politici. Din punctul meu de vedere este cât se poate de necesar, pentru că în continuare mulți cetățeni n-au nici cea mai vagă idee despre ce se întâmplă în regiunile lor, în statele lor, datorită Uniunii Europene. Ni s-a spus însă că nu se poate depăși un anumit procentaj pentru că uh, Comisia nu mai are suficiente fonduri în asistența tehnică, dar acum aflu că 300 de milioane tocmai de la această asistență tehnică sunt puse la dispoziție pentru acest instrument, ceea ce înseamnă că ar fi existat suficiente uh, fonduri pentru pachetul uh, referitor la vizibilitate. Mi se pare că mm, cel puțin comunicarea nu a fost uh, ideală. Dacă putem obține ambele, Uh, sunt dispusă să am asta în vedere, însă mi-aș dori să punem un picior în fața altuia și în procedura omnibus noi făcusem niște propuneri cât se poate de concrete. Poate că mai putem discuta despre uh, cum am putea eventual să organizăm ambele, astfel încât să le avem pe amândouă. Sau poate cum putem uh, ajusta uh, sau poate nu am primit noi uh, suficiente informații în ceea ce privește SRSP. Dacă ne puteți spune ceva în plus despre asta, aș fi recunoscătoare. Mulțumesc foarte mult, doamna Tomașici. Thank you, Ms. President. Um, Ms. Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, am două întrebări directe. În primul rând, cum putem influența vi legislația viitoare pentru a promova mai multe programe uh, multifond și ce fel de măsuri sunt necesare pentru o mai bună implementare a finanțării din mai multe fonduri. Și apoi, nu sunt suficiente state membre care finanțează uh, destul uh, instrumentele financiare sau sunt în continuare sceptice în fața riscurilor. Cum putem face pentru a face mai cunoscute aceste instrumente și pentru a reduce reticențele la autoritățile regionale și locale? Cum ajutăm statele să creeze condiții pentru o mai bună implementare în viitor. Mulțumesc, domnul Van Miltenburg, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă comisar. Întotdeauna este o plăcere să putem discuta uh, problemele actuale cu dumneavoastră. În ceea ce privește propunerea, propunerea de ieri, dacă vrem reforme structurale, uh, uh, reforme structurale în Europa, trebuie să le facilităm. Deci atitudinea mea este una pozitivă, trebuie să vedem ce putem face pentru a uh, sprijini acest program de sprijin al uh, reformelor structurale. Trebuie să ținem cont de regulamentul actual, dar poate că eu sunt mai deschis decât ceilalți colegi pentru a vedea ce putem face. Pentru că este nevoie de reforme structurale în Europa și pe cale sau alta trebuie să le facem. Domnul Van Nistelrooy s-a referit deja la uh, Saint Martin. Aș dori să urez bun venit reprezentanților din St. Martin care sunt în sală. Mm, catastrofa în urma uraganului Irma trebuie să ne facă să transformăm vorbele în fapte. Deja din septembrie uh, i-am trimis o scrisoare domnului Juncker și am aici răspunsul în care îmi spunea că ar trebui să existe posibilitatea de a mobiliza, și citez, fonduri suplimentare. Și spune foarte clar că, de asemenea, că Europa are nevoie de o reacție coordonată la nevoile celor uh, din uh, insule. Trebuie să ținem cont însă și de diferen- diferențele juridice între um, partea, uh, partea olandeză și partea franceză. Uh, Însă, atât Franța cât și țările de jos au numit un coordonator național pentru a coordona eforturile uh, pe insule pentru reconstrucție. Dacă există acești coordonatori, este oare înțelept să mai avem și un uh, coordonator uh, la nivel... Eu... Nu ar fi înțelept să avem și un coordonator la nivel european care să permită maximizarea și utilizarea optimă a tuturor uh, posibilități uh, de finanțare la Comisie. Cred că asta avem uh, nevoie, de un coordonator la nivel european care să facă tot ce poate uh, Uh, să lucreze în strânsă cooperare cu coordonatorul olandez și cu cel francez, pentru ca, după cum spuneam, vorbele noastre să se transforme în fapte, în acțiuni, de care este atât de mare nevoie. Pentru că este vorba și de a proteja cetățenii noștri din Caraibi. Apoi, ați vorbit despre implementare. Uh, situația actuală este mai uh, bună decât uh, în urmă cu un an, să spunem, însă în ceea ce privește România, țara dumneavoastră, uh, am auzit plângeri uh, în ceea ce privește birocrația, în ceea ce privește lipsa absorpției fondurilor și din cauza birocrației. De la propriile noastre servicii am aflat că din cauza N plus 3 România se va confrunta cu grave probleme, probabil va pierde banii alocați, deci, vă întreb ce veți face, ce acțiuni veți lua. Și mi-aș dori câteva răspunsuri concrete, nu uh, o referire la inițiativa privind uh, regiunile cu întârzieri de dezvoltare. Cred că România are nevoie de asta, oamenii așteaptă să vadă cum vor fi folosite fondurile structurale. Deci, din nou, acțiuni concrete. Vă rog, domnule Rope. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru oportunitatea de a vă revedea la noi în comisie. Aș dori să vă împărtășesc câteva idei. Salut uh, ceea ce ați spus în ceea ce privește consolidarea democrației europene și despre faptul că noul pachet de coeziune va fi mai uh, flexibil va fi flexibil numai la, anumit, la anumite nivele sau până la nivelul autorităților locale și regionale? Pentru că asta ar deschide noi posibilități. Încă un element. Ați vorbit despre finanțarea proiectelor în uh, perioada actuală, despre faptul că jumătate dintre proiecte au fost deja selectate Însă ajungem la finalul celui de-al patrulea an. Mai rămân numai trei ani. Practic suntem la jumătate și vedem că regiunile mai slabe, mai puțin dezvoltate, e bine, în acestea 80% din investiții vin din bani europeni. Și în 3-4 ani fluxul de fonduri va crește și costurile de asemenea vor crește. Nu credeți că în viitor ar trebui să găsim un alt mecanism în așa, sau un mecanism diferit în așa fel încât absorpția fondurilor să mm, aibă loc cu mai puține fluctuații? cooperarea frontalieră cu state terțe. Apoi, um, ați prevăzut noi modele de cooperare pentru viitor sau lucrurile vor rămâne la fel? Și aș mai avea o întrebare. În ceea ce privește politica agricolă comună, nu credeți că această politică ar trebui și ea să contribuie la coeziune și să reducă diferențele între regiuni și state membre? Mulțumesc, doamna Damato, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc doamnei comisar pentru prezența sa aici, încă o dată, la comisia noastră. Aș Uh, revorbi despre o serie de tematici fierbinți uh, care s-au deschis în ultima vreme. Grupul nostru, 5 Steli, s-a exprimat foarte clar împotriva macrocondiționalității economice în ce privește privatizările, în ce privește alte intervenții, dar dorim o mai mare flexibilitate pentru regiunile și teritoriile afectate de catastrofele naturale, care se poate să fie capabile să răspundă la aceste Uh, catastrofe naturale care, din păcate, sunt din ce în ce mai frecvente în toată Europa, dar uh, să se facă apel la fondurile structurale și de solidaritate care, într-adevăr, acționează uh, în mod pozitiv pe teren. Toate acestea le spun uh, pentru că Consiliul are niște intenții, dar uh, ce crede Comisia despre o nevoie de mai mare flexibilitate? Uh, când vine vorba de uh, buget uh, și tot așa acei 30 de milioane. Și ce facem pentru următorul regulament în materie? Tot vorbim despre vizibilitatea politicii de coeziune. Există în dosarul Omnibus un întreg pachet sau dosar vizibilitate. În mai sau iunie anul viitor veți avea mai multe detalii în acest sens? și credibilitatea acestei politici de coeziune depinde nu numai de comunicare, dar și de implicarea cetățenilor și a tuturor factorilor economici și social care trebuie să dea dovadă de uh, uh acceptanță și asta înainte să se desfășoare pe teren programele operative știm bine că multe parteneriate sunt de facto de multe ori. Factorii economici și sociali nu sunt întotdeauna implicați pe plan local și asistăm la o comunicare de fațadă, de urgență și mai ales uh, cumva care nu uh, acoperă interese cum ar fi cele din societatea civilă. Apoi, uh, mecanismul exante obligatoriu care să permită tocmai implicarea tuturor actorilor uh, în perioada pregătitoare a uh, parteneriatelor și a programelor naționale operative. Este important acest lucru. Asta ar impulsiona tocmai guvernanța multilivel și o implicare eficientă a tuturor cetățenilor. Ce credeți despre aceste inițiative sau idei? Puteți să ne dați asigurări în mod public că măcar acest tip de uh, mecanism ar putea fi propus, într-adevăr, multe semnale arată că o implicare reală a cetățenilor noștri este chiar importantă pentru o politică de coeziune care chiar să aibă rezultate concrete în teritoriu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am o listă cu trei membri care mai au întrebări. Începem cu domnul Novakov. Uh. Mulțumesc! La început aș dori să îi urez bun venit doamnei comisar Crețu și aș dori să-i mulțumesc pentru eforturile făcute pentru a ajuta statele lovite de dezastru, inclusiv în Portugalia. Asta uh, ajută Uniunea Europeană să aibă o față mai umană uh, în fața cetățenilor. Câteva îngrijorări însă. Întâi, în ceea ce privește comunicarea de ieri a Comisiei, în ceea ce privește modificarea regulamentului uh, privind prevederile comune pentru finanțarea uh, programului de sprijin pentru reformele structurale. Sunt convins că intențiile în spatele acestei propuneri sunt bune. Însă, am senzația într-un fel că politica de coeziune este din ce în ce mai îngrădită. Începem cu câteva fast track-uri, cu proceduri accelerate pe care le-am dezbătut aici, apoi mecanismul uh, Conectarea Europei este finanțat din fondul de coeziune. Acum această propunere, la începutul săptămânii, de reforme la ISF, am senzația că uh, trebuie să finanțăm din ce în ce mai multe inițiative din politica de uh, coeziune. Și poate că politica de coeziune pare uh, îngredită, dar nu cred că trebuie să se predea știți cum este uh, mediul aici. Întotdeauna veți găsi aliați în această comisie pentru a apăra politica de coeziune. Dacă schimbăm acum regulile jocului, mai ales când vine vorba de rezerva de performanță, așteptăm ca statele membre să dea gol, dar schimbăm uh, regulile la pauză. E greu să explicăm de ce încercăm să dărâmăm uh, o casă ca să folosim cărămizile ca să construim alta. Deci, suntem cu șase luni înainte de următorul uh, regulament. Și în ultimele șase luni, în fiecare lună, am primit cel puțin două propuneri de regulament uh, în ceea ce privește politica de coeziune. Încep să mă tem de întuneric, de viitor. Ce va veni în următoarea jumătate de an? Mă bucură faptul că sunteți aici pentru a ne clarifica aceste propuneri. Pentru că mie mi-e foarte greu să găsesc uh, avantajele folosirii rezervei de performanță. 21 de miliarde. Se, dacă am citit corect, se vorbește despre uh, o parte sau întreaga rezervă de performanță. Bineînțeles că este necesar, dar dacă este crucial pentru Consiliu, poate că trebuie să găsească fonduri suplimentare pentru a finanța asta. <coughs> Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Arimo, mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă comisar. Ne bucură faptul că sunteți alături de noi. Ați vorbit despre faptul că în scurt timp va fi publicat un uh, raport în ceea ce privește aplicarea fondurilor structurale. După cum știți, eu sunt raportor permanent pentru măsurile speciale uh, pentru Grecia, pentru perioada 2007, 2013 și 2014, 2020, aș vrea să scriu un raport despre asta și mi-aș dori să pot scrie că ceea ce am decis atunci a adus rezultate pozitive. Eu sunt un mare apărător al fondurilor structurale și al politicii de coeziune, mai ales în această uh, perioadă când se încearcă o redefinire a politicii de coeziune și când ea trebuie apărată la buget. Aș vrea să pot, deci, să scriu un raport în care să pot scrie a fost bine că am făcut asta pentru că a fost de ajutor Greciei. Însă, luni am avut o reuniune uh, comună cu Comisia de Bugete și, și de Control Bugetar și raportul uh, privind uh, acest subiect uh, din mai 2017, l-am primit numai cu două zile, însă a fost numai în greacă. În două zile l-aș fi putut citi. În principiu pot destul de multe lucruri, dar greaca nu vorbesc. Deci, păcat. Am, i-am adresat uh, șase întrebări uh, domnului Popins în, uh, în comisie și președinta comisiei a confirmat asta. Nu am primit nici măcar un răspuns la cele șase întrebări ale mele. Ceea ce mă aduce la o constatare și la o întrebare. O constatare. Voi depune din nou o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru a avea acest subiect pe ordinea de zi în plen Aș vrea, deci, un răspuns la întrebarea mea pentru a putea scrie un raport care să aducă argumente pentru faptul că ceea ce facem este pozitiv. Și o întrebare legată de asta. Acest raport al guvernului Elen poate să-mi fie pus la dispoziție într-o limbă pe care o vorbesc, vorbesc germană, franceză, engleză și olandeză, astfel încât să uh, pot să citesc acest raport și să-l folosesc ca bază pentru propriul meu raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Papadakis, aveți cuvântul. Πρόεδρε, ε, πριν τις καταστροφικές πλημμύρες Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de inundațiile catastrofale care au lovit Atica, uh, s-a propus o rezoluție în uh, Comisia Regii care aducea cu sine două întrebări, două chestiuni. Uh, întâi, fondul de solidaritate trebuie să poată compensa uh, victimele, deci populația afectată. Și trebuie să revenim la acest prag de 1,5% din PIB al regiunii pentru mobilizarea fondurilor. Însă această rezoluție nu a fost uh, procesată, practic. Nu avem nicio veste, președintele ne-a uh, uh, ne-a prezentat multe lucruri, ne-a vorbit despre petrecerea de Crăciun, dar nu ne-a spus nimic despre asta. Îmi pare rău că nu mențin spiritul Crăciunului, dar încă mai sunt oameni care sunt cu picioarele în noroi și care, în momentul de față, sunt într-o situație uh, foarte dificilă. Acest gen de catastrofe nu au afectat numai Atica, au fost uh, și alte regiuni, uh, insule, și au fost și anumite orașe care au fost inundate în mod uh, catastrofal. Deci nu a fost un singur caz și uh, de ce, ca de cele mai multe ori, uh, menajele cele mai sărace sunt afectate cel mai puternic. De aici întrebarea mea. Sunteți de acord să eliminăm aceste condiții inacceptabile pentru mobilizarea fondurilor de coeziune? Și apoi, ce le răspundeți celor care luptă cu noroiul în acest moment? O să spuneți același lucru, cum ați spus în plen, că în, trebuie să aștepte 2020 pentru a modifica regulamentul? Pentru că ar fi o dovadă de cinism politic și nimic altceva. Mulțumesc pentru că v-ați adresat uh, direct uh, mie. Uh, trebuie să vă răspund. Da, am primit propunerea de rezoluție în limba elenă. Ea trebuie să fie tradusă în toate limbile și apoi vor fi informați coordonatorii conform procedurilor existente în acest Parlament. Deci asta în ceea ce privește proiectul de rezoluție. Următoarea persoană care intervine, domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, câteva chestiuni pe care le-am uh, identificat în urma discuțiilor de săptămâna trecută. Am avut o întâlnire la Cluj cu peste o mie de primari și consilieri locali și o bună parte din problemele discutate, evident, că s-au concentrat pe ceea ce înseamnă absorția fondurilor europene, unde știm bine că suntem deficitari în, în țara noastră. Uh, din păcate am identificat, dincolo de procedurile stufoase pe care trebuie să le parcurgă și de, pe care de altfel și domnul uh, Miltenburg le-a subliniat, și alte aspecte care, în opinia mea, fac destul de îndepărtate accesarea aceasta a fondurilor europene pentru comunitățile locale. Astfel, de exemplu, uh, în primăria orașului Siget, deși are o populație, uh, această, acest UAT, de peste 35.000 de locuitori, uh, nu au reușit să identifice nici o resursă financiară prin care să-și modernizeze spitalul din acea comunitate. Vă mărturisesc că am încercat și eu cu o serie de firme de consultanță pe care le-am rugat să identifice uh, o axă pe care să poată să se, uh, mă rog, acest spital să fie modernizat și, și reabilitat și nu am identificat. Uh, nicio axă. Doi, uh, există resurse financiare, mă rog, fonduri europene pentru ceea ce înseamnă creșterea eficienței energetice uh, la diverse clădiri publice. În același timp, există o condiționalitate ca acele clădiri să fie racordate la sistemul public de încălzire ori, dumneavoastră știți foarte bine că în zona rurală nu există un sistem public de încălzire centralizat. Atunci, practic, uh, acest program se adresează unui număr foarte restrâns de, uh, mă rog, uh, de beneficiari. Și nu în ultimul rând, o chestiune care mă preocupă foarte tare și în această comisie și în cadrul Comisiei Agri, pentru că suntem preocupați de ceea ce înseamnă prevenirea depopulării zonelor greu locuibile, greu accesibile legat de posibilitatea uh, de a se introduce apă și uh, canalizare uh, pe măsura 7.2 este în um, România. În același timp, mi s-au plâns primarii că nu au posibilitatea să acceseze această măsură, dat fiind faptul că există o condiționalitate de a avea minim 2500 de locuitori în acel UAT. Ori să știți foarte bine că în România noi nu avem o reformă administrativă făcută din 68 încoace, avem câteva sute de localități, de comunități sau de UAT-uri care sunt sub 2500, și practic deși acest, uh, această axă se adresează mă rog în vederea prevenirii uh, uh, depopulării acelor zone iată că nu le putem da instrumente la îndemână ca să ținem acei oameni în, în acele zone. Cred că aici este o chestiune care ar trebui să fie rezolvată pentru că altfel repet acești bani deși se pun la dispoziția acestor OAT-uri iată că ei nu pot să fie folosiți și mai departe acele comunități se vor depopula. Mulțumesc! Thank you very much. If there are no any other... Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai sunt alte cereri. De intervenție aș dori să adresez și o întrebare în nume propriu. Iată, o întrebare suscitată de discuțiile de aici, de la comisia noastră regii, deci permiteți-mi să pun întrebarea astfel. Dumneavoastră Ați spus că peste câteva săptămâni trebuie să ne așteptăm la raportul de implementare. Săptămâna viitoare chiar, da. Raportul de punere în aplicare de implementare. Vedem că există multe inițiative ale Comisiei care sunt lansate sau au fost lansate în ultimele săptămâni. Încercăm să avem și o poziție a Parlamentului și mai cu seama a Comisiei noastre pentru a avea propriul nostru raport pe cel de-al șapte raport de coeziune care să fie folosit pentru recomandările noastre în viitor, pentru politica de coeziune de după 2020. Într-adevăr, participăm la tot felul de evenimente organizate la tot felul de niveluri și observăm și primim mesaje puternice din partea uh, anumitor sectoare uh, economice în ce privește nevoia de finanțare, în ceea ce privește necesitatea de uh, avea, bineînțeles, uh, banii, dar în mod țintit pe pachetele de politici. Și acum sunt un practic, în sentimentul colegului Nic, Novakov, doriți sau planificați ceva, inițiative în ajunul lansării cadrului financiar multianual și cum să faceți să sprijiniți eforturile comune orientate către o nouă politică coeziune. Știm că Consiliul ne sprijină, e foarte bine, este o veste bună, Însă știm că sunt multe interese în joc la Consiliu, pe de altă parte, și dacă noi este să ne uh, creăm propria poziție și dacă vrem să sprijinim inițiativele și să continuăm discuțiile fructuoase aici și la coordonatori, foarte bine, dar vrem să știm mai multe despre ce se pregătește. Asta este ultima mea întrebare și dau cuvântul doamnei comisar. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această serie de întrebări. Împărtășesc o serie dintre îngrijorările exprimate de dumneavoastră. Așa cum am spus la început, ne găsim practic pe ultima altă de metri înainte de cadrul financiar multianual și o să încep cu ce a spus doamna președinte, numai ce Trebuie să avem eforturi comune, deci nu să ducem o bătălie în comun, dar ați spus despre, ceva despre eforturile comune. Să ne unim eforturile așadar ale noastre, a celorlalți, alte părți uh, și pentru ca să promovăm o politică mai vizibilă în europeană, politică de coeziune care afectează milioane de europeni. Trebuie să menținem această politică. O să o iau în ordinea în care au fost puse întrebările. În primul rând, uh, vreau și eu să salut uh, să-i salut pe uh, invitații din San Martin, adică partea olandeză a insulei. Am avut plăcerea să-l întâlnesc pe președintele regiunii din partea franceză, m-am dus în uh, Goiana franceză, care deține uh, președinția regiunilor cele mai îndepărtate. M-am dus cu președintele Macron acolo și așadar am lansat o comunicare la adresa regiunilor cele mai uh, îndepărtate. Domnul G. este raportor, nu este în sală, dar a fost foarte interesant și Practic, am învățat câte ceva în fiecare zi. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o mare surpriză când m-am uitat peste acest dosar să văd că partea olandeză din San Martin, adică nu aparține Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că e mult mai greu să <laughs> intervii să ajuți această regiune în aceste condiții. Uh, dar, bineînțeles, din primele minute am exprimat solidaritatea, condoleanțele noastre față de această uh, regiune și disponibilitatea de a ajuta regiunea, de a ajuta uh, toate aceste insule din Caraibe și imediat uh, am contactat și guvernul uh, olandez uh, sau partea de guvernare uh, olandeză de acolo, inclusiv punând în mișcare comunicarea pe satelit în timpul crizei respective și știu că președintele Juncker s-a întreținut cu președintele țărilor de jos despre posibilitățile de ajutorare și răspunsul uh, de urgență. Practic au fost uh, canale deschise 24 de ore din 24 în acest sens și am contactat uh, și alte țări membre cu interese sau prezente în regiune, pe lângă țările de jos. De asemenea, avem un program pe internet care poate să Interreg, mă scuzați, program Interreg care poate fi folosit în aceste situații și de partea olandeză, dar și de cea oland- franceză, iar pe partea olandeză am putea să vorbim de până la 3 milioane acordați în cadrul Interreg. Pentru Caraibe, la New York uh, avem o conferință de donatori. Domnul Mimița, comisarul uh, de resort, a promis foarte mulți bani, în plus 600 de milioane, un pachet de sprijin tocmai pentru regiunea Caraibelor, iar această asistență sosește, bineînțeles, după ce au trecut pe acolo uraganele Irma și Maria. <clears throat> Cred într-adevăr că ar fi o idee bună să avem un coordonator european acolo și o să, vă discut, o să discut la nivelul colegiului de comisar și cu uh, cine mai este responsabil ca să vedem ce putem să facem în acest sens. Aveți dreptate, avem o serie de instrumente. Interreg aparține DG Regio, dar instrumentul pe dezvoltare aparține DEFCO. Poate ar trebui să avem un grup de lucru sau ceva în acest gen pentru a fi în contact, bineînțeles, și cu partea olandeză, dar și cu cea franceză a insulei. Oricum, cred că aveți dreptate. Avem nevoie de o abordare europeană integrată pentru a sprijini eforturile de reconstrucție în ambele părți ale insulei și, de asemenea, cred că autoritățile locale din ambele părți trebuie să coopereze între ele mai mult, Comisia, pot să vă dau asigurări, va face toate eforturile posibile pentru a asigura complementaritatea între intervenția UE și uh, cooperare și dezvoltare prin intermediul instrumentelor locale. De asemenea, o să vedem cum va evalua, evolua și programul viitor de sprijin pentru San Samarta, care poate fi uh, redirecționat uh, și către eforturile de reconstrucție um, care trebuie făcute după trecerea uraganului Irma. Sunt perfect conștientă de nivelul pagubelor. Însă, așa cum am spus, am discutat cu președintele Juncker pendelete în vizita în Guiana franceză m-am întâlnit cu reprezentantul uh, părții franceze. Ei au bani și de la RDF, care poate fi, bani care pot fi folosiți uh, pentru reconstrucție. Deci, pot să vă asigur în ce privește solidaritatea noastră și vom face tot ce este posibil pentru a ajuta. Și bineînțeles că și Franța și Olanda mână-mână participă la aceste eforturi și am notat propunerea dumneavoastră de coordonare în ceea ce privește EMU și domnul Van Nistelrooy, dar și, domnul, și doamna Crel au menționat acest lucru. Ieri, în pachetul de ieri, apare un element uh, specific pe politica de coeziune. De fapt, este un dosar amplu, dar partea aceasta nu ocupă mult spațiu. E vorba de propunerea care modifică CPR și rezerva de performanță pentru a sprijini uh, reformele structurale. Încă o dată, e vorba de ceva pe bază voluntară, opțională, această participare. Acum, propunerea o aveți pe masa de discuții și așteptăm cu nerăbdare să uh, discutam în mod uh, constructiv ca și ca, cu dumneavoastră, ca și colegiuitori. Și asta cât mai curând posibil. Doamna Tomașici. legislația viitoare și multifinanțare, ați spus lucruri foarte importante. Avem atâtea exemple pozitive și povești de succes pe care trebuie să le menționăm. Dar bineînțeles că să fim atenți și la sinergii în următoarea propunere. Lucrurile nu vor fi decât uh, ușurate în acest sens. Iar uh, propunerea omnibus se găsește în uh, faza finală, dacă am înțeles eu bine. Săptămâna viitoare va avea loc uh, ultimul trialog și vom avea probabil și un acord, iar combinarea fondurilor va deveni astfel mult mai simplă pentru statele membre. Și Iată ce exemplu de a pune la oaltă fonduri, finanțări pentru a atinge obiective mărețe. În ceea ce privește instrumentele financiare, sunt de acord Statele membre le accesează târziu sau le folosesc târziu. De exemplu, dintre programul 2007 2013 um, această folosire a fost mai crescută decât în perioada anterioară, dar încă suntem deficitari. Sunt două țări care sunt foarte reticente când vine vorba de instrumentele financiare, dar încercăm să le convingem și pe acestea, pentru că analizele noastre arată foarte clar că, de pildă, dacă investești un euro în perioada 2013-2020, o să obții până la 3 sau 4 euro uh, deci efectul de pârghie. Deci este important acest lucru. De asemenea, am vorbit despre planul Marshall, acel plan care a fost creat <laughs> la sfârșitul cel de-al doilea război mondial și vreau să spun că în anumite părți din Germania încă uh, se cheltuie practic banii moșteniți în acea perioadă, deci este o, o poveste de succes. Deci acești bani pot fi reciclați, ca să zic așa. Iată cum poți să investești un euro și să te trezești că apoi obții 5 euro din această investiție. Deci, uh, această conștientizare trebuie să aibă loc și duce o muncă de lămurire și pe lângă, pe lângă statele membre, dar bineînțeles că trebuie o anumită capacitate administrativă și cunoștințe. Veniți din Republica Ceha? A, ah, nu, din Croația. Avem uh, miniștri foarte pricepuți care vin din sistemul bancar care știu foarte bine cum să folosească aceste instrumente financiare. Aveți instrumente, pardon, ministrii foarte, foarte buni, așadar, care știu să folosească aceste instrumente. Cât privește o mai bună implementare, better implementation, e o muncă în comun. Vom începe discuțiile imediat după ce terminăm cu cadrul financiar multianual Asta se va întâmpla în luna mai și sperăm că imediat după aceea să discutăm noua legislație și să vedem noi posibilități de a îmbunătăți situația. Însă vreau să vă spun că odată ce se îndeplinesc uh, condiționalitățile ex ante pe această perioadă de programare, e foarte clar că în multe domenii și sectoare nici nu va fi nevoie de o astfel de condiționalitate ex ante. Deci acum Uh, facem niște eforturi, dar uh, cu o misiune nobilă, pentru că sunt o serie de țări care au propriile strategii în ce privește apa potabilă, transportul, sănătatea, fără să mai se preocupe de aceste condiționalități exante. Și nu mai va mai trebui să mai ne preocupăm de aceste lucruri la începutul perioadei următoare de uh, Finanțare. Mă bucur că ați vorbit despre aceste condiționalități exante, dar este ceva pe termen lung și nu altceva. Pur și simplu, odată ce le lansăm, vom monitoriza punerea lor în aplicare sau îndeplinirea lor. Apoi, domnul Val Miltenburg Cred că v-am dat răspunsul și cât privește situația din San Martin. Însă, da, mă duc la, înapoi la Comisia Executivă cu propunerea dumneavoastră. Aveți coordonare națională în Franța, ați spus, și în țările de jos și acești coordonatori să se coordoneze cu cei de la Comisia Europeană. V-am spus deja că există finanțări suplimentare pe care le-au, le-a promis comisarul Mimița la uh, New York pentru regiunea Caraibelor. Vom face tot ce este posibil. În ce privește România? Voi vorbi în limba mea maternă. Uh știți foarte bine că, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați fost prezenți și am fost împreună prezenți la Cluj, la o reuniune a Comisiei Regii. Vreau să-i mulțumesc domnului Buda pentru organizare. Cred că a fost o vizită foarte utilă. Uh, știți foarte bine că Uniunea Europeană ajută România așa cum ajută toate statele membre uh, dar uh, în primul rând guvernul și autoritățile locale naționale sunt uh, esențiale pentru a valorifica acest ajutor. Nu este, uh, uh, când este vorba de implementare, este 100% responsabilitatea statelor respective. Pentru perioada 2007-2013, serviciile noastre au făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a ridica rata de absorție. Știți foarte bine că am aprobat toate proiectele retrospective. Din păcate, am fazat foarte multe proiecte uh, mai ales în domeniul transporturilor uh, proiecte care ar fi trebuit terminate în perioada două mii șapte două mii cincisprezece și în fine vestea bună este că ele se vor termina dar vor, uh, uh, vor consuma din banii alocați pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci eu cred că noile state membre inclusiv românia trebuie să înțeleagă că politica de coeziune oferă cea mai mare oportunitate pentru Uh, și este esențial ca această oportunitate să fie valorificată. România termină uh, exercițiul financiar 2007-2014 undeva între 89 și 91% rată de absorție. Cea mai mare parte se vor pierde în transporturi și, din păcate, este țara cu cel mai mare procent uh, de bani pierdut în domeniul transporturilor în uh, procesul financiar actual a deputat nu numai în România, ca și în alte state membre, într-un uh, ritm mai scăzut, ceea ce cred că obligă pe toți cei responsabili să facă uh, să-și sporească eforturile astfel încât România să profite de șansa care îi se oferă. România este țara care încă are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, deci poate profita de acest lucru. Uh, uh, din păcate, instabilitatea politică cred că este un impediment în acest uh, lucru. Eu sunt în al treilea an de mandat ca și comisar european, al patrulea guvern. Doamna comisar Bulc îmi spunea că este al șaptelea ministru al transporturilor cu care se întâlnește din țară. Uh, deci, din acest punct de vedere, cred că stabilitatea ar fi esențială, uh, cel puțin în acest domeniu unde este nevoie de uh, expertiză. Dar vreau să vă spun că um, am fost, și știți foarte bine, am fost cu toții mulțumiți că -au, au fost acreditate autoritățile de management, am început să primim facturi și vom continua să așteptăm contracte, cel puțin contracte majore, care vor absorbi bani. Următoarea mea vizită oficială va fi în 18-19 decembrie, unde sper că vom putea semna împreună cu domnul ministru Nica o serie de contracte uh, uh, uh, foarte bune. În legătură cu problema specifică pe care o să combin întrebarea domnului Ivan Bulterberg cu ceea ce a spus dumneavoastră, ca să nu revin din nou la problema României. Uh, Uh, sunt de acord cu dumneavoastră vreau să vă spun că am întâlniri cu primarii uh, ușa mea este deschisă la fel cum mă întâlnesc cu primarii din toate statele membre am avut ocazia la forumul acesta de la rotterdam să ne întâlnim cu Uh, peste sute de primari din întreaga Uniune Europeană. Oferim deja, datorită acestei agende urbane, o serie de posibilități și pentru prima dată știți foarte bine că orașele au un rol esențial cel puțin în România, 20% din port, din programul operațional regional, adică peste 1,2 miliarde de euro sunt gestionate direct de orașe. Uh, pe de altă parte, în legătură cu problemele specifice pe care mi le-ați ridicat, Uh, cred că vom, vă vom putea da mai în detaliu după ce voi, mă voi consulta cu serviciile mele în legătură în domeniul sănătății din câte știu sunt cinci sute de milioane de euro doar o sută cincizeci de milioane sunt deja marcate pentru cele trei spitale regionale și deci să, uh, haideți să vedem dacă spitalul din sighetul marmației poate, uh, valori, poate folosi această axă. Uh, dar toate depind știți foarte bine de ministerul dezvoltării și ministerul fondurilor europene. noi în românia din păcate nu lucrăm ca în germania sau franța unde fiecare regiune este autoritate de management să lucrăm direct cu regiunile și acest lucru depinde efectiv de uh, uh, uh structura administrativă a fiecărei țări în parte este dreptul suveran al fiecărei țări cum se organizează din punct de vedere administrativ. Personal, cred că actuala structură îngreunează foarte mult lucrurile, pentru că pentru noi, uh, sigur că domnul Van Milterburg spunea să nu ne referim la legging regions, dar vreau să vă spun că uh, în ciuda greutăților de la început, uh, pentru că în România o regiune înseamnă opt președinți de consilii județeni, opt primari președință de județ, avem totuși uh, începe să fie un uh, succes acest proiect pentru nord est și nord vest chiar în aceste zile uh, o echipă de experți de, de la comisie de la banca mondială sunt la piatra neamț pentru a discuta cum vor putea pune în practică proiectele care au fost deja selectate și în ceea ce privește regiunile mai puțin dezvoltate am avut două proiecte pilot unul în polonia unul în România. În Polonia s-a alocat un milion de euro pentru, uh, pentru acest uh, pilon. În România uh, am reușit să ajungem la un numitor comun cu doamna Rovana plumb și a schimbat programul operațional regional astfel încât a dedicat încă 50 de milioane de euro pentru acest program Uh, cu programe selectate de experții comisiei împreună cu mediul privat cu cercetători cu mediul academic deci practic acest uh, parteneriat care nu este o tradiție din păcate în unele țări nici în românia nu a existat să punem la aceeași masă să vedem ce resurse avem ce posibilități avem iată că pentru regiunile nord est și nord vest încep să se Uh, să se realizeze. În legătură cu creșterea eficienței energetice uh, uh, în zona rurală, vreau să vă spun că această, această condiție de sub 2500 de, peste 2500 de locuitori nu este o condiție a Uniunii Europene. Eu, pro, domnul Buda, eu am fost în Cluj, în satul tatălui meu natal și vreau să vă spun că în zece minute uh, uh, de uh, grindină am rămas fără apă și fără curent ceea ce mi se pare absolut inadmisibil pentru secolul xxi în, în, într o țară europeană și am stat de vorbă și într adevăr problema apei să mai fie o problemă apa vreau să vă spun că am ieșit din sat și din, um, om din om mă, oprea și spunea vorbiți de apă vorbiți de apă vă rugăm doamnă comisar vorbiți de apă. nu e posibil ca în secolul xxi tocmai de aceea ă, ă, cele mai multe proiecte de infrastructură pe care le am aprobat în perioada două mii șapte două mii treisprezece au fost proiecte de apă și de canalizare pentru că oamenii încă mor în românia datorită lipsei apei potabile de calitate și vreau să vă asigur că și pentru mine este o prioritate știu foarte bine cum se trăiește în zona rurală și știu foarte bine cât tineri pleacă din zona rurală. Deci vă vorbesc de uh, un sat unde media de vârstă este de peste 75 de ani. Uh, sunt, uh, tinerii doar vin la cimitir să-și o dată pe an. Deci din acest punct de vedere am o discuție permanentă cu, autoritățile naționale și cu autoritățile locale dar repet depinde și de primării depinde și de autoritățile administrative. deci sunt de acord uh, cu dumneavoastră că trebuie să facem ceva pentru a popula aceste zone. am spus de la început că avem o contradicție în legislația noastră vorbim de agenda urbană fără să, uh, uh, și de aglomerări urbane care sunt foarte importante pentru că acolo avem peste 80% din populație, dar uh, riscăm să avem țări goale dacă nu reușim să facem această ru urban și am o discuție permanentă cu comisarul Hogan să încercăm să folosim și fondul de dezvoltare rurală pentru dezvoltarea satelor, pentru că, în opinia mea, acest fond nu este numai destinat pentru ajutorarea fermierilor, ci și pentru a ajuta satele, să, statele să se dezvolte. Scuze că m-am uh, lungit în legătură cu întrebarea uh, domnului hope vreau să vă spun că nu avem uh, numai trei ani sunt șase ani la dispoziție pentru că avem această regulă de uh, n trei deci este vorba de implementarea până în anul două mii douăzeci și trei dar uh, uh, într-adevăr cred că atunci când vom vorbi de viitoarea legislație trebuie să ne gândim la mecanisme mai ușoare uh, ați vorbit de ante condiționalități și am dat exemplu mai devreme faptul că odată îndeplinite aceste ex ante condiționalități de statele membre nu se va mai pierde timp pentru perioada viitoare în, în legătură cu implementarea și speranța mea este că acest parlament va reuși să să adopte legislația pentru perioada uh, post-2020, astfel încât uh, să nu mai avem întârzieri uh, și să învățăm din lecțiile trecutului. Mrs. Amato, you know very well that multilevel governance it at the heart. Doamna D'Amato, știți că guvernanța la mai multe niveluri este o politică de jos în sus, care ține toate nivelurile de guvernanță, știu că în Italia, precum și în alte state membre, nu este o tradiție ca în țările de jos să se țină cont de toate părerile, însă sper că autoritățile italiene vor face mari eforturi pentru a avea bune strategii pentru aceste regiuni. În ceea ce privește fondul de solidaritate, știu foarte bine uh, care sunt frustrările pe care le avem cu toții, le am și eu și nu avem ce face. Am să revin la asta și când îi voi răspunde domnului Papadakis. Aș vrea, doamnă Damato, să vă spun că noua propunere CFM cred că ar putea fi o bună oportunitate pentru a revizita condițiile Fondului de Solidaritate. Nu am spus în plen, domnule Papadakis, că trebuie să așteptăm până în 2020 și vă respect foarte mult, dar uh, mi se pare nedrept să-mi spuneți uh, că sunt uh, cinică. Am fost de 9 ori acolo, am fost în fața dumneavoastră, am schimbat regulamentul în mod excepțional pentru Grecia. Sunt de acord cu dumneavoastră, am vorbit cu prim-ministrul Tsipras vineri despre asta. I-am explicat că în aprilie, mai, se vor schimba lucrurile, nu în 2020. Schimbarea bugetului va fi în mai și imediat după aceea va avea loc schimbarea de legislație și a regulamentului. Acest prag este acolo din cauza faptului că Parlamentul European și Consiliul le-au adoptat. Nu Comisia a dorit asta. Acest prag a fost impus de Parlamentul European. Bineînțeles că înțeleg problemele enorme din Atica, însă, în conformitate cu regulamentul adoptat de Parlament, Atica este o regiune bogată, iar eforturile noastre europene trebuie să meargă mână în mână cu eforturile elene. Îmi pare rău, dar uh, cred că este nedrept față de mine și de serviciile mele care încearcă să ajute cât pot. Știți că am pus la dispoziție lichidități, uh, am venit aici, uh, să, am încercat să schimbăm regulamentul în ciuda reticențelor celorlalte state membre. De ce să permitem numai pentru Grecia 100% finanțare? Am fost la Salonic, uh, am uh, susținut uh, metrourile, deci um, susținem Grecia în viața de zi cu zi, iar dezastrele uh, naturale se întâmplă din ce în ce mai des. Și eu sunt pentru revizuire, însă nu se poate face asta de pe o zi pe alta. Am fost în Portugalia, tocmai m-am întors de acolo și am văzut distrugerea cauzată de incendii. Am fost în Madeira, în Grecia. Nu puteți spune că nu suntem solidari. Acum, revizuim uh, mecanismul de protecție civilă și cum să facem tot ce putem pentru a interveni mai rapid, mai flexibil, dar trebuie să cooperăm și cu statele membre. Încă o dată îmi exprim uh, compasiunea și condoleanțele pentru pierderile suferite. Știți că am cooperat și cu ministrul competent și cu domnul prim-ministru Tsipras am vorbit uh, și cu președintele Juncker am încercat să analizăm acest regulament din toate perspectivele pentru a putea ajuta. Și până la urmă am, am făcut tot ce am putut. Și vă amintesc că Grecia are o alocare care nu a fost folosită până acum de 1,3 miliarde în această perioadă de programare pentru uh, schimbări climatice și prevenirea riscurilor. Dacă ar exista un proiect, s-ar putea folosi mai mulți uh, bani. Banii sunt alocați pentru Grecia. <clears throat> Deci nu este numai o chestiune de bani, este și o chestiune de proiecte bune de prevenire a riscurilor. Eu cred că am făcut mult. Bineînțeles, au fost și multe dezastre naturale, însă cred că cu prevenirea riscurilor am evitat uh, multe probleme și uh, am făcut uh, presiune asupra Greciei să adopte această strategie și cred că astfel am uh, evitat multe tragedii, tragedii umane. Este, bineînțeles, o tragedie pentru noi toți ce s-a întâmplat în Grecia, în Portugalia, cu toții suntem afectați, dar am făcut tot ce am putut, vă asigur de asta. Din luna iunie vom putea să cooperăm pentru a uh, revizui condițiile Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. Ar fi, deci, momentul oportun să analizăm uh, situația și să vedem cum poate fi modificat Fondul de Solidaritate în beneficiul statelor membre. Domnului Buda i-am răspuns în ceea ce privește implementarea. Ceea ce privește implementarea, după cum spuneam, cifrele recente ne arată că implementarea a ajuns la viteză de croazieră. Suntem aproape de jumătatea fondurilor disponibile pentru 2014-2020 angajate la, în proiecte. Este în conformitate cu uh, evoluția similară în perioada 2007-2013. După cum spun, pe 13 decembrie se va adopta un raport care va spune mai mult despre asta. Aș vrea să vă spun că sunt dezamăgită și eu că selecția programelor nu se reflectă în plățile făcute. M-am întâlnit cu ministrul nostru al economiei, noul ministru al economiei din țările de jos și a fost foarte uimită să audă din uh, partea mea că așteptăm cereri de contare, facturi, pentru că avem programe, sunt multe programe selecționate ați început cu bani publici sau poate cu investiții private, dar noi nu am primit uh, facturile. Deci, iată, un exemplu bun. Avem uh, deja uh, proiecte care se pun în aplicare, așteptăm facturi. Sunt de acord cu dumneavoastră că începutul implementării a fost uh, destul de încet, însă să nu uităm că Legislația a fost adoptată în Parlament destul de târziu, pentru 2014-2020, și am avut nevoie de timp pentru ca autoritățile să se adapteze la elementele noi din legislație și pentru ca ele să înceapă cu pregătirea proiectelor. Însă vă asigur că recuperăm uh, întârzierea inițială. Vă amintesc că vorbim despre perioada 2014-2020, dar mai avem șase ani până în 2023. Domnului Novakov, aș vrea să-i mulțumesc pentru comentarii. Cred că i-am răspuns lui Lambert și lui Constanțe în ceea ce privește rezerva, în ceea ce privește deci, discuțiile viitoare aștept cu nerăbdare contribuțiile Comisiei Regii și mai ales uh, raportul Parlamentului pentru uh, noua politică de coeziune și uh, nu vă ascund faptul că ne bazăm pe președinția bulgară. Și ce putem face este împreună să luptăm pentru această politică. După cum a spus și doamna președinte, este bine că avem uh, Consiliul de partea noastră, dar să vedem ce vor spune în februarie-martie în Sofia, când domnul Oettinger se va întâlni cu miniștrii de finanțe. În ceea ce privește fondul de solidaritate, cred că am răspuns uh, deja se bazează pe principiul subsidiarității și, bineînțeles, colegiuitorii stabilesc că fondul de solidaritate intervine numai după îndeplinirea unor criterii și când statele membre nu pot să se descurce singure. Tocmai de aceea s-a introdus un prag specific pentru fiecare stat membru, pentru fiecare regiune când s-a revizuit în urmă cu doi ani și jumătate regulamentul, aceste praguri au fost rediscutate cu Parlamentul European și cu statele membre. După cum am spus în mai, împreună vom putea și va trebui să discutăm despre asta, pentru că avem nevoie de o mai mare marjă de manevră. Pentru mine este clar acest lucru. Dar nu cred că trebuie să ne arătăm cu degetul uh, unii pe ceilalți. În ceea ce privește măsurile specifice pentru Grecia, am vorbit și cu domnul Arimov. vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Amendamentele ce țin de măsurile specifice pentru Grecia. Știți foarte bine că numai autoritățile elene și nu Comisia uh, redactează un raport privind implementarea mă măsurilor. Într-adevăr, autoritățile elene au făcut acest raport și l-au trimis comisiei. Noi l-am primit în greacă, dumneavoastră l-ați primit tot în greacă. Se face acum traducerea la uh, comisie și uh, când uh, va fi gata, vă va fi trimisă imediat Și ce pot să vă spun este că acum lucrăm altfel. Știți că în perioada uh, precedentă am selectat 181 de proiecte, acum am încercat să ne concentrăm asupra nevoilor principale. Avem numai 18 proiecte asupra cărora ne concentrăm, metroul în Salonic și alte proiecte similare, pentru a uh, vedea progrese mai rapide. Uh, Vă vom uh, transmite o versiune în germană, în orice caz, a raportului. Doamnă Mihailova, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru tot ajutorul dumneavoastră și aș dori să mulțumesc tuturor membrilor din toate grupurile politice cu care am cooperat în acest an. Cred că partea mai grea vine la anul în prima parte, uh, în prima jumătate a anului. Va trebui să fim uh, mai uniți ca niciodată pentru politica de coeziune. Avem o săptămână a regiunilor uh, la începutul anului viitor. Vom începe cu asta. Vom avea o conferință privind uh, CFM pe 8-9 ianuarie, înainte de reuniunea colegiului din Sofia. Deci, uh, luni și marți vor fi zile de lucru pentru a discuta despre CFM și eu voi fi acolo pentru a aduce argumente puternice pentru viitorul uh, politicii de coeziune. Deci avem această conferință pe 8-9 ianuarie. Sper că veți fi prezent sau că comisia dumneavoastră va fi prezentă. Plănuim că înainte de luna mai să fim cât se poate de vizibil și aș dori să vă rog și dumneavoastră și pe dumneavoastră în statele membre să uh, Uh, vorbiți uh, despre asta, uh, să consolidăm această așa numită alianță a prietenilor coeziunii. <clears throat> În martie împlinim 30 de ani de politică de coeziune și cred că acest moment important poate fi folosit, folosit pentru a arăta tot ce s-a obținut în statele membre în cei 30 de ani de când există aceste, finan- aceste fonduri uh, pentru exprimarea solidarității. Sunt mai multe evenimente planificate, deci evenimentul principal însă va fi pe 21 martie și, bineînțeles, vă invit să fiți prezenți. Doamna Creel m-a Uh, mi-a pus o întrebare în ceea ce privește un serviciu din uh, subordinea vicepreședintelui Dombrovski, dar din câte am înțeles eu, fondurile suplimentare vin dintr-o marjă disponibilă în bugetul european. Mulțumesc încă o dată. Vă urez o săptămână sau un weekend plăcut și ne revedem la Strasburg. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Mersi. Thank You, thank you, Commissioner. Mulțumim, doamnă comisar. Uh, I hope we'll see each other. Sper că ne vom revedea la Burg. Sperăm că vom încheia cu lucrările noastre privind uh, omnibus uh, de competența exclusivă a Comisiei Regii. Sperăm că anul se va încheia cu bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Închidem prima parte a reuniunii noastre. Continuăm acum cu reuniunea coordonatorilor fără interpretare în limba engleză.